Okay. Everybody. Bună dimineața tuturor! Ați avut câteva minute să vă instalați, spune doamna președinte. Thank you. Can, can you, can you all sit down, V-aș ruga pe toți să luați loc. Avem multe voturi mai târziu și trebuie să începem acum. Trecem acum mai departe la punctul 10 de pe ordinea de zi. Administratorii fondurilor de investiții alternative și raportul respectiv, discuția pe marginea amendamentelor. Știu că au ajuns foarte târziu variantele tradusere ale amendamentelor, însă raportorul crede că putem avea o primă discuție folositoare dat fiind că am programat o a doua dezbatere deja pe 16 martie pe acest subiect. Îi dau cuvântul raportorului să deschidă discuțiile. Jean-Paul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În primul rând vreau să fac două mici anunțuri. Voi fi succint, nu voi vorbi decât maxim un minut per amendament. În al doilea rând, aș dori să-mi cer scuze prietenilor ecologiști, căci masa amendamentelor uh, se bazează pe tăierea multor uh, copaci și sper că nu ne vor uh, taxa pentru asta la momentul votului. Acestea fiind spuse, bineînțeles, amendamentele, după cum ați spus, au ajuns târziu, însă nu este vina serviciilor, căci până la urmă avem 1669 de amendamente, deci foarte multe. Acestea sunt și complexe, ceea ce a necesitat multă muncă în sânul serviciilor. De aceea, amendamentele au fost, trans- au fost transmise atât de recent. Însă cred că ar fi util să avem această primă discuție. Fiecare deputat cunoaște amendamentele înaintate, poate să le susțină și cred că acest lucru ne-ar permite de asemenea să discutăm și despre diferitele contacte, discuții pe care le-am avut în această perioadă pregătitoare. Am avut multe discuții, am avut cam 110 discuții, dezbateri, întâlniri, 110 așadar, cu persoane pe care le numim aici de obicei lobiști, însă e vorba de fapt de profesioniști care vin să ne explice punctul lor de vedere uh, ceea ce contribuie la clarificarea cunoștințelor raportorilor, fără să fie ceva ușor. Am avut și contacte cu serviciile comisiei și, evident, cu președinția spaniolă, care a, luat, a preluat ștafeta de la președinția suedeză. În timpul săptămânii de la Strasbourg am avut întâlniri bilaterale cu fiecare dintre raportorii din umbră și am primit și părările colegilor care au dorit să se întâlnească la momentul acesta cu mine, chiar dacă detaliile și elaborarea acestui text este încă prematură, timpurie, vom reveni la asta. Doream să vă vorbesc despre calendar în dosebi. Astăzi vom avea un schimb de păreri care va permite să ajungem și să aducem clarificări suplimentare. Ne vom întâlni de asemenea pe 16 martie pentru o nouă dezbatere, o a doua dezbatere și sper ca până la momentul respectiv, e o dorință ambițioasă într-adevăr, însă sper ca până atunci să pot să prezint și să dispun de amendamente de compromis care vor fi în discuție la momentul respectiv, ceea ce ne va permite să clarificăm dezbaterea și votul va avea loc pe 12 aprilie va avea și un timp de discuție, vom avea apoi un timp de discuție cu colegii, cu președinția, cu comisia, pentru a respecta cal calendarul pe care ni l-am fixat, sper eu, cu acest obiectiv de a obține un text eficace, pragmatic și care să nu vină prea târziu, pentru că dacă așteptăm prea mult înainte de a pune în aplicare regulamentele necesare, creștem riscurile pentru viitor. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu colegii, cu profesioniștii, cu raportorii din urmă, cu comisia, cu președinția, pot să vă spun că sunt optimist în legătură cu posibilitatea de a ajunge la un text final, relativ, pentru că nu trebuie să ne bucurăm să punem uh, boi înaintea, căruța înaintea boilor, trebuie să fim realiști. În uh, aceste patru sau șase luni care s-au uh, derulat, pozițiile au evoluat existau uh, profesioniști care se opuneau reglementării, spuneau suntem de acord cu directiva, însă trebuie să scoatem tot de acolo, deci practic o contradicție, însă și-au schimbat punctul de vedere, sunt mai flexibili. Din potrivă, am întâlnit pe de altă parte și profesioniști care erau conștienți, după cum a spus și comisarul, că trebuie să existe un regulament și o supraveghere în domeniul financiar. Și această atitudine constructivă ne-a permis să avem schimburi de informații tehnice pentru ca reglementarea pe care o elaborăm acum să corespundă obiectivului veritabil pe care îl avem în vedere și anume să evităm riscurile sistemice și să ne asigurăm că există totuși o anumită reglementare în zona financiară. Nu reglementăm din pură plăcere, Trebuie să găsim o reglementare, norme care să fie, repet, eficiente, pragmatice și care să ia în considerare realitatea financiară. Așadar, cred că domeniul de aplicare al directivei trebuie să fie atât de extins cât consideră Comisia că este cazul. Tot ceea ce nu, rezen, nu um, reprezintă orice, adică organisme de plasament colectiv, trebuie să iasă din domeniul de aplicare al acestei directive. Avem și fonduri foarte mici, uh, fonduri foarte specifice, nu la asta mă refer aici însă și vă propun în acest sens două metode. Clarificarea în primul rând, trebuie să definim în mod clar ceea ce nu este un fond ca să nu există iluzii, temeri care să nu fie justificate. Spre exemplu, un holding de participare industrială nu este inițial un fond decât dacă acesta are vocația de a fi un instrument de plasare de investiție colectivă. De asemenea, trebuie să aplicăm principiul proporționalității, adică Trebuie ca proporționalitatea să fie una veritabilă, să nu fie vorba doar de cuvinte și apoi până la urmă să aplicăm aceleași reguli pentru toată lumea. De aceea, citind amendamentele tuturor, propunerea mea ar fi ca aceste reguli de proporționalitate să fie definite, mergând până la a spune chiar că anumite fonduri interne, domestice, care sunt reglementate în mod satisfăcător, vin în întâmpinarea, respectă obiectivul directivei și pot fi exonerate, derogate de la noi obiective. Spre exemplu, în fondurile închise germane, unde există un singur investitor, care în general este un profesionist care folosește aceste fonduri pentru îndeplinirea ducerea la bun sfârșit a activității sale financiare, ei bine, în acest caz nu este cazul să impunem administratorilor acestui fond obligații noi, care să ducă, de fapt, la o pluralitate de investitori. Deci nu trebuie să impunem noi obligații. În al doilea rând, cel de-al doilea domeniu în care ideile colegilor m-au dus uh, la modificarea punctului meu de vedere și, de altfel, acesta nu era decât un punct de plecare, este felul în care vom trata statele terțe. Și voi spune două cuvinte pe acest punct, apoi voi asculta și colegii, pentru că pentru toate amendamentele urmez o linie inițială pe care am explicitat-o deja. Spuneam că în ceea ce privește statele terțe, noi nu suntem nici uh, fortăreață, nu acceptăm uh, nici orice din partea statelor terțe. Propunerea mea inițială era o propunere conservatoare pentru că nu găsisem în practică soluții mai bune și propunerea comisiei mi se părea ușor utopică. După discuția cu colegii, am ajuns să propun astăzi un nou dispozitiv, dispozitiv care se bazează pe două perioade. O perioadă tranzitorie, 4, 5, 6 ani, deci o perioadă de tranziție, asta vom uh, decide între noi, și perioada de după tranziție. În prima perioadă, regulile de plasament privat național vor exista în continuare și fondurile care sunt din afara UE vor continua să fie administrate în condițiile de astăzi. În timpul acestei perioade, Căutarea de echivalențe va, fi, va avea loc în continuare la inițiativa Comisiei și în cooperare cu autoritățile de supraveghere a pieței financiare. Și după această perioadă de tranziție, 3, 4, 5 ani, există două soluții. Fie soluția echivalentă va fi recunoscută de țara în care are loc, uh, este situat administratorul în afara UE și în momentul respectiv administratorul se va afla într-o situație identică cu cea de administrator în interiorul UE, va putea să-și comercializeze fondurile în Uniunea Europeană și va beneficia de pașaport. Pentru cei care se află în ări în care nu s-a găsit o soluție echivalentă, comercializarea fondurilor acestora va fi interzisă în Europa interzisă în mod strict și va exista o clauză de anterioritate pentru a permite fondurilor care vor exista la data promulgării directivei să continue să existe pentru a nu crea o ruptură brutală în desfășurarea anumitor activități. Iată cum stau lucrurile în ceea ce privește statele terțe și noua mea propunere și sper că discuțiile care vor urma îmi vor permite să, și ne vor permite să verificăm dacă această propunere este în conformitate cu dorința tuturor sau a majorității sau dacă trebuie să mai lucrăm pe acest punct. Iată, doamnă președinte, dragi colegi, cele câteva elemente pe care doream să le menționez fără a întârzia prea mult pe acest subiect. Nu am terminat de citit cele 1669 de amendamente. Vă promit că le voi citi pe toate cu aceeași atenție și că vă stau la dispoziție, dragi colegi, la dispoziția raportorilor din umbră, la dispoziția colegilor care au înaintat uh, amendamente pentru a discuta pe acest punct. Vă reamintesc că aceste discuții vor uh, avea loc după martie, după 16 uh, martie, să între, după 5 și 6 martie, perioada 5 și 6, 16 martie, uh, după ce voi înainta amendamentele de compromis. Doream să vă cer o favoare, doamnă președinte. Voi da cuvântul lui Wolf Linz, care are o obligație uh, de a pleca de aici, are un alt uh, angajament și abia aștept acum să aud ce are de spus. The, floor is yours. Yeah, yeah, yeah. Aveți cuvântul, spune doamna președinte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, mă grăbesc și uh, vă mulțumesc că mi-ați, uh, primi, mi-ați oferit posibilitatea de a lua cuvântul înaintea uh, socialiștilor. Situația pare a se fi echilibrat. Se pare că această, această directivă nu mai este considerată a fi sfârșitul lumii, pentru că la 8 februarie se spunea clar că această directivă va duce la riscuri sistemice, la insecuritate juridică, etc. Sper că discuțiile noastre au uh, atins acel punct în care elimină pur și simplu această posibilitate. Am uh, înaintat o serie de amendamente pe care, în momentul de față, vreau să le pun în discuție într-o formă foarte comprimată, pentru că pur și simplu nu avem suficient timp pentru a le discuta în detaliu. Mai întâi de toate, am cerut ca Uh, toată propunerea uh, dată nouă să fie transmisă uh, integral Comisiei cu cerința ca Comisia să creeze două directive, una pentru fondurile speculative și una pentru fondurile de capital privat. Îmi dau seama că situația aceasta este oarecum nerealistă pentru că actualul comisar își dorește ca toate fondurile, indiferent de caracterul lor, să facă obiectul acestei directivi directive. Cu toate acestea, credeam uh, că fondurile speculative și fondurile de capital privat ar fi trebuit să fie tratate uh, separat. În al doilea rând, domeniul de aplicare a acestei uh, directive. După cum spunea Jean-Paul, într-adevăr există o serie de fonduri și nu este vorba doar de fondurile speciale din Germania, ci mai există și fonduri de investiții din Regatul Unit care sunt cotate la bursă și o serie de uh, fonduri familiare în, familiale în uh, Suedia. După cum spunea uh, Jean-Paul, acestea trebuie să facă obiectul directivei, însă Asta doar dacă, la nivelul legislației naționale, sunt considerate a fi echivalentul tuturor celorlaltor fonduri incluse în directiva noastră. Nu ne dorim să creăm o nouă povară administrativă. Am creat, am făcut o, o recomandare cu privire la fondurile de leverage care au o, un plafon de mai, mai mic de 250 de milioane de uh, euro, respectiv 500 de milioane de euro, uh, să fie supuse unui, uh, unui, uh, unei administrații comune, adică acestea nu trebuie să fie lipsite de orice fel de reglementare, ci trebuie să există o administrare comună a acestora, o evaluare comună a acestora. În al treilea rând, trecem la evaluare. După părerea mea, nu avem nevoie de o parte terță care să se ocupe de evaluare, trebuie să ne asigurăm că evaluarea este realizată de organisme independente. Această independență poate, acest organism independent poate face parte din respectiva, respectivul organism atâta timp cât independența sa este garantată. Bineînțeles, responsabilitatea cu privire la evaluare uh, revine AFIA. Lucrul acesta trebuie să rămână în continuare la fel, asta în cazul în care nu există la nivel național uh, excepții. Și în acest sens mă, mă gândesc la instituțiile închise de investiții din Germania, în uh, cazul cărora responsabilitatea evaluare, evaluării revine organismelor independente. În al patrulea rând, propuneam uh, crearea unei uh, sau păstrarea unei reglementări uh, existente deja în ceea ce privește în ceea ce privește uh, băncilor de depozite. Trebuie să stabilim clar care sunt uh, care sunt responsabilitățile acestor, tip, acestor tipuri de bănci. Trebuie să așteptăm uh, în special uh, sau mai întâi de toate propunerea Comisiei. Sperăm că această propunere va veni uh, în primăvara aceasta, înainte de votul în plen și după primirea recomandărilor Comisiei putem stabili responsabilitățile juridice. Și în al cincilea rând avem leverage-ul după cum vă amintiți, în discuția anterioară am fost de părere că avem nevoie de cerințe cât se poate de concrete în acest sens. Între timp am aflat că până și definiția leverage-ului este mai dificilă decât pare la prima vedere. Leverage-ul nu este neapărat leverage. Asta înseamnă că în momentul de față poziția mea s-a schimbat oarecum mă apropii din ce în ce mai uh, mult de propunerile Consiliului, le accept și lucrul acesta este uh, vădit în amendamentele mele. Așadar, accept ca statele membre, în caz, cazuri individuale, să ofere recomandări. Uh, nu sunt de acord cu Jean-Paul în acest sens. Jean-Paul spune că fiecare fond trebuie să aibă dreptul de a stabili el leverage-ul. Uh, Uh, cred mai degrabă că ar trebui să lăsăm această responsabilitate statelor membre. În acea, șaselea rând, asset stripping. Acest lucru poate afecta și fondurile, de, uh, fondurile speculative, nu doar uh, fondurile de investiții alternative. Cred că în acest sens trebuie să facem ceva, pentru că chiar dacă cazurile de asset stripping nu sunt cazuri generale, sunt totuși o realitate. Asta înseamnă că cine investește în, într-o societate și dorește să o conducă timp de ani de zile pentru a obține o valoare adăugată și aceasta este responsabilitatea unui fond uh, de capital privat sau unui alt uh, tip de fond, cred că acest uh, fond trebuie să-și păstreze uh, activele în respectiva societate timp de trei ani. Așadar, nu trebuie să renunțe la aceste uh, active foarte rapid. În al treilea rând, uh, statele terțe. Sunt de părere că uh, Uniunea Europeană nu se va transforma într-o închisoare sau într-o fortăreață și tocmai de aceea noi suntem interesați ca fluxul de capital din uh, fonduri din afara Uniunii Europene să fie garantat în continuare. În plus, trebuie să folosim, să putem folosi toate regimurile Uh, în vigoare la nivel uh, național. Eu pledez pentru 5 ani, dacă lucrul acesta va fi uh, păstrat timp de 3, 4, 5 ani, asta rămâne de discutat. În orice caz, în următorii ani, Comisia trebuie să, să creeze echivalențe între legislațiile la nivel național și în cazul în care lucrul acesta va fi încununat de succes, va trebui să existe și un pașaport acordat acestor fonduri din state terțe. În plus, Comisia trebuie să se asigure că aceste 27 de sisteme diferite vor fi aduse sub același, la același numitor și dacă lucrul acest, acesta nu va uh, putea fi realizat, ar trebui să se creeze un al 28-lea uh, sistem la nivel european care să acopere toate deficitele. Și uh, atât din partea mea, în orice caz, uh, situația arată mult mai bine acum decât în urmă cu două luni. Cred că vom putea ajunge la un consens. Vă mulțumesc. Robert, doreai să intervii? Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Am venit puțin cu întârziere, deci nu am putut să-l aud pe prietenul meu, Jean-Paul Gărzes. Îmi cer scuze, câteva remarci. În primul rând, în, există 1669 de amendamente. Încă nu am avut nici timpul, nici aplecarea să le citesc, însă constat că un număr impresionant de lobbyiști au citit deja toate aceste amendamente și Eh, ne fac recomandări. Am o listă foarte lungă de recomandări pentru care sunt invitat să votez. Și am fost invitat să iau notă de toate amendamentele în legătură cu care lobbyiștii vor să ne dăm acord, acordul. Și pentru mine aceasta este o eh, listă negativă. Acestea sunt amendamentele pentru care nu voi vota. Aceasta nu este o directivă pentru lobbyiști, ci pentru consumatorii europeni. Vrem acum o directivă care să uh, pună capăt speculei excesive de pe piață și care încă are uh, consecințe macro și microeconomice. Sunt pentru, pentru o directivă foarte etanjă. În acest sens, îl urmez pe raportorul nostru, în special atunci când pledează să nu existe excepții. L-am auzit acum și pe colegul Klintz, care vrea, de fapt, două directive, dacă am înțeles bine. Nu cred că ar fi o idee bună. Bineînțeles că există diferențe între hedge fund-uri și private equity, în capitalul privat, directive de care se poate ține cont. Însă nouă ne trebuie un instrument cu care să putem să uh, elaborăm și reglementări în legătură cu alte instrumente din viitor. Să asigurăm Uh, aceleași regule, reguli pentru toți. De asemenea, în legătură cu statele terțe, eu sunt de părere că nu trebuie să construim Europa fortăreață. Însă, eu găsesc și avantaje pentru cei care sunt în, interior, în interiorul Europei. Eu cred că uh, a venit timpul longshoring-ului și că mulți investitori vor calitate și securitate. Uh, deseori am auzit că se vorbește despre uh, goana spre calitate, flight to quality, și care echivalează calitatea cu buna supraveghere. Astfel, cred că vom putea să creăm o piață mai bună pentru produse financiare în Uniunea Europeană. Ne aflăm acum la începutul unei dezbateri îndelungate, care nu va fi ușoară. Grupul meu socialist a încercat să găsească uh, compromisuri valabile și știu că împreună cu Jean-Paul Gozes vom putea să ajungem la aceste compromisuri. Dacă grupul liberal și altele vor să se alăture a căutării compromisului, grupul, grupul meu este deschis. Însă nu vom face compromisuri doar de dragul de a ajunge la un acord. Vrem să avem la sfârșit ceva solid și vrem să eliminăm odată pentru totdeauna toate aceste practici scandaloase care s-au văzut în ultimii ani. Mă refer aici la acele efecte de, de îndatorare excesivă. Vom face propuneri care pot să fie discutate, însă, după părerea mea, trebuie să existe reguli clare. Există și alte practici, cum ar fi asset stripping-ul, de care a vorbit domnul Clinț. pentru ca asemenea acțiuni să nu mai fie posibile. Mai există și naked short selling, deci vânzarea de active pe descoperit, active care, pe care nu le, nu le deții încă este o metodă imorală de a influența piețele, după părerea mea. Și mi se pare că unele dintre marile probleme ale băncilor internaționale, în special Lehman și Rockefeller, au fost uh, datorate acestei vânzări pe descoperit excesive. Noi vrem să eliminăm acest tip de practici de pe piață. Iată uh, remarcile mele introductive. Cred că vom reveni destul de des la acest pachet de amendamente care ne va însoți încă mult timp. Uh, thank you. Uh, I can't see the... Vă mulțumesc. Nu-l văd pe raportorul din umbră uh, din partea verzilor. Saed, vrei, vrei, vrei să iei tu cuvântul acum? Ja, Pascal Canfin kann heute leider nicht da sein. Erstmal ähm, da, Pascal nu se află astăzi alături de noi, din păcate. Mulțumim, Jean-Paul, pentru efortul depus. Nu știu dacă de la început așteptai la peste 1600 de amendamente. Îți urez mult uh, succes în uh, munca ta din viitor. Am impresia că amendamentele nu au fost uh, propuse la cererea unor lob- lobbyiști, ci am impresia că aceste amendamente au fost scrise de, anumite, de anumiți actori, eh, diferiți actori și au fost eh, incluse în, eh, în această masă a amendamentelor. Multe dintre ele cred că au exact aceeași, același cont, conținut și, prin urmare, munca ta ar putea fi mai uh, simplă. În orice caz, aceste amendamente ne arată care este interesul diferitor grupe cu privire la munca noastră de aici, din comisie. Nu vreau să repet toate cele pe care le-am uh, scris, Însă dați-mi voie să accentez câteva aspecte care, după părerea mea, ar trebui să fie discutate în cadrul comisiei. În primul și în primul rând, uh, întrebarea de bază, și anume, Efectele de leverage trebuie să fie ele reglementate sau nu? Și dacă da, în ce măsură? Până în momentul de față există o serie de atitudini cu privire la această, acest aspect. Pe de o parte avem uh, viziunea generală reflectată în amendamentele liberalilor. Aceștia spun că de fapt nu vrem să ne implementăm, să ne implicăm în, în plafonarea leverage ului leverage-ului, și în uh, raportul domnului Gozes uh, atitudinea este oarecum uh, generalistă. Și care este întrebarea pe care trebuie să ne o punem acum? Avem un sistem financiar care este prea încărcat de leverage și trebuie sau nu să reglementăm acest, acest sistem. Avem, după cum spuneam, o serie de viziuni în acest sens. Vă aduc aminte de audierea din CRIS Acolo am discutat această problemă, iar grupul nostru, împreună cu alți uh, membri ai Parlamentului, este de părere că avem o problemă generală în acest context. Avem un leverage prea mare și trebuie să folosim uh, directiva pentru plafonarea leverage-ului. Aceeași temă ne va uh, va fi discutată și în discuția noastră cu privire la sistemul bancar, însă acest aspect trebuie să fie clarificat cât mai rapid. Aceeași diferență o avem și în cazul uh, aspectului referitor la echilibrul pe care dorim să îl uh, promovăm la nivelul fondurilor europene. În continuare avem aici o serie de diferențe. Există diferențe în ceea ce privește rolul pe care uh, Um, sistemele, regimurile de plasament privat trebuie să le aibă în, viitoare, în viitor. În uh, proiectul de raport au existat viziuni diferite prezentate de către conservatori, de către liberali. Aceștia spuneau că fondurile care sunt administrate din afară ar trebui să facă obiectul în continuare a regimurilor de plasament naționale. După cum spuneați, uh, Jean-Paul, în introducerea dumneavoastră, dar și în interviul pe care l-ați acordat uh, unui ziar de mare tiraj, uh, Vă apropiați din ce în ce mai mult de opinia noastră, lucru pe care îl salutăm. Nu are, după părerea noastră, sens ca în această piață să existe o reglementare centrală. Conform cererii și ofertei, uh, trebuie să existe un, uh, o diferență clară între administrarea sau uh, evaluarea la nivel central și reglementările la nivel central și, de asemenea, competiția pe piață. Nu avem nevoie de o, decât de o clarificare a acestor aspecte. O altă problemă care ne preocupă în ultimele zile este reprezentată de atacurile speculative la adresa Greciei. Acest aspect ne arată cât de necesar este în momentul de față, în domeniul fondurilor și a activităților lor, o acțiune cât se poate de activă Doamna Lagarde, într-un uh, interviu foarte important, a spus că trebuie să reglementăm activitățile acestor fonduri, nu trebuie să permitem atacurile speculative care să pericliteze integritatea sistemului euro. Faptul că există probleme în Grecia și faptul că Uniunea Europeană și nu toate statele membre uh, au fost suficient de active acolo în Grecia, este adevărat, însă lucrul acesta nu înseamnă nici pe departe că trebuie să acceptăm astfel de atacuri speculative. Însă lucrul acesta înseamnă că această directivă trebuie să fie folosită de către noi nu doar pentru reglementarea fondurilor care în sunt comercializate în cadrul Uniunii Europene, ci trebuie să reglementăm și acele fonduri care speculează cu astfel de produse în Uniunea Europeană. Lucrul acesta nu este inclus în raportul uh, pe care îl discutăm și cred că tema ar trebui să fie din nou discutată. Asta pentru că în momentele în care se speculează cu active în Uniunea Europeană să poate exista posibilitatea acordată uh, centrelor de supraveghere să se implice nu creăm uh, în acest fel uh, o o fortăreață, ci pur și simplu ne oferim posibilitatea de a interveni. Nu luptăm împotriva investițiilor din afară, însă trebuie să existe posibilitatea supravegherii. Iar lucrul acesta nu există până în momentul de față, nu este prevăzut, iar exemplul uh, Greciei ne arată cât de importantă este acțiunea noastră în, aceast, în acest uh, domeniu. Iar, uh, din păcate, raportul nu reflectă această îngrijorare a noastră. În unele cazuri, trebuie să recunosc că sprijinim amendamentele socialiștilor pentru că reflectă viziunea noastră. Este vorba de short selling, este vorba despre amendamentele care se referă la asset stripping, de asemenea, în aceste domenii uh, cred că discuția trebuie să fie continuată, pentru că directiva trebuie să meargă pe această directivă, trebuie să spunem clar că protejăm uh, societățile în măsura în care putem, le protejăm împotriva acestor practici. Știm, bineînțeles, că nu este ușor să definim uh, asset stripping, nu știm exact când avem de-a face cu acest uh, fenomen, însă există o serie de recomandări pe care trebuie să le discutăm în continuare și nu cred că ar trebui să lăsăm uh, situația așa cum este ea în momentul de față. Bineînțeles, nu vrem să, să ne erijăm în locul raportorului, lăsăm lui uh, plăcerea de a citi cele 1669 de amendamente, însă dorim să discutăm în continuare și să continuăm eforturile pe aceeași cale. În cadrul discuțiilor, uh, bineînțeles, vor apărea o serie de diferențe de opinie, însă acestea vor putea fi discutate. Uh, asta pornim de la principiul că această uh, criză trebuie să genereze reglementări pentru toți actorii. Avem nevoie de posibilitatea de a supraveghea, fără însă a limita investițiile. E clar că nu putem accepta practicile care au contribuit la apariția crizei. Nu putem uh, tolera continuarea uh, practicării unor asemenea fenomene. Trebuie să luptăm împotriva speculației, trebuie să luptăm împotriva uh, asset stripping, trebuie să stabilim uh, limitele leverage-ului. Aceasta este viziunea pe care ar trebui să o reflectăm în directiva noastră. Așteptăm în continuare colaborarea strânsă cu dumneavoastră, stimați colegi și stimate raportor. Uh, thank you, Syed. Mulțumesc, Saed. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori și eu să mă alătur comentariilor anterioare care salută munca domnului Gozes și uh, să-i salut și pe ceilalți raportori din umbră cu care am colaborat. Vreau să vorbesc doar despre câteva puncte pentru că, bineînțeles că nu putem discuta totul acum. Voi încerca însă să uh, elucidez originea amendamentelor mele uh, și schimbul meu de opinii cu domnul Gozes prima problemă pentru noi și sunt de acord cu raportorul socialiștilor este că trebuie să respectăm interesele consumatorilor. Acest lucru este important. Însă despre ce consumatori este vorba? Când mă uit la această directivă, mă gândesc la pensionarii de mâine, la cei care economisesc, cei care investesc în uh, fonduri de pensii și fondurile de pensii investesc în hedge funduri și alte forme de investiții. Trebuie să fie clar că dacă restrângem abilitatea de a investi în fonduri non-europene, acest lucru va reduce uh, economiile uh, oamenilor care lucrează astăzi în Uniunea Europeană. Vor avea loc reduceri de 5, până la 50%, uh, ceea ce înseamnă o reducere a sumelor la care se așteaptă mulți dintre lucrătorii de astăzi să le aibă în momentul pensionării. Atunci când uh, se vorbește despre statele terțe și despre o perioadă de tranziție, sunt de acord atât timp cât există măsuri clare în legătură cu criteriile pentru atingerea echivalenței. Înțelegem că uh, echivalența nu este același lucru cu identitatea, să existe condiții identice, însă există mai multe jurisdicții în care am auzit că uh, uh, industria este pregătită pentru uh, echivalență, însă așteaptă regulile necesare. Nu uh, vor să aștepte 5 ani și să li se spună după aceea, ne pare rău, nu îndepliniți criteriile. De aceea, regulile pentru echivalență, echivalare trebuie să fie foarte clare. Uh, m-am uitat la eh, domeniul de aplicare și am propus câteva excepții, dar doar pentru că eh, caut o definiție clară a proporționalității. Putem să acceptăm proporționalitatea pentru că nu vrem ca fondurile mici să fie eh, oprite de către fondurile mari și astfel să nu existe concurență Eh, însă avem nevoie de o definiție a proporționalității și lucrez cu raportorii și cu raportorii din umbră pentru a ajunge la o definiție utilă. Sunt de acord cu uh, colegul din partea verzilor în legătură cu leverage-ul. Uh, sunt de acord că uh, există multe instrumente interesante care, financiare care ne îngrijorează. Am văzut deja și problema cu uh, datoria Greciei, dar atunci când vorbim despre această directivă, trebuie să spun că trebuie să fim foarte precauți uh, să impunem o uh, limită de leverage care să fie aplicabilă tuturor, pentru că acest lucru nu are sens. Cine uh, este suficient de calificat să stabilească o limită de leverage, eu cred că reglementatorii naționali sunt cei mai abilitați. Însă este clar că și Comisia trebuie să aibă un rol important aici. Cred de asemenea că reglementatorii naționali trebuie să acorde ESMA și ESRB uh, informații în legătură cu uh, piața internă. Și asta căutăm în uh, amendamentele în legătură cu leverage-ul. Nu se poate considera uh, leverage-ul uh, separat față de profilurile de risc. Și un alt uh, subiect despre care nu vorbește nimeni este remunerarea. Cu toții suntem de acord că există preocupări în legătură cu remunerările. Și în acest caz nu este uh, bine să urmăm regulile sectorului bancar. Managerii nu sunt plătiți la fel ca și bancherii și, bon, și primele nu sunt uh, bazate pe performanță. Eu aș încerca să reformăm remunerarea, să respectăm principiile G20, dar să ne asigurăm că acestea sunt aplicabile, pentru că bancherii sunt plătiți în, într-un, model, într-un fel total diferit, diferit față de manager, managerii de fonduri. Mă opun uh, noi, noilor cerințe pentru AFIA. Nu mi se pare că există uh, suficientă justificare pentru aceste cerințe. Dacă privim sistemul MIFID, uh, acesta reprezintă suficiente garanții și nu mi se pare util să impunem cerințe suplimentare. Sunt de acord cu domnul Gozes, AFIA trebuie să uh, facă investigații atâta timp cât se dovedește independentă de asemenea în legătură cu vânzarea pe descoperit. Există mai multe tipuri, uh, naked short selling și covered short selling. Uh, există aceste două uh, tipuri. Unul dintre ele, covered short selling, este un instrument legitim pe piață. Cu toții putem să examinăm ideea de naked short selling Uh, însă să nu existe o uh, neînțelegere și să uh, eliminăm vânzări, formele legitime de vânzare pe descoperit. De asemenea, în legătură cu termenul financial instruments, dacă privim depozitarii, aceștia pot să păstreze anumite tipuri de acțiuni sau de titluri de valoare Și acest lucru este important atunci când vorbim despre restituție, pentru că acest lucru nu are niciun sens în cazul unora dintre titluri. De asemenea, vreau să vorbesc despre chestiunea custodiei globale. Aici uh, se, pot, uh, se poate ajunge la situația în care să fie numiți un, un, de, să fie numit un custodian global atunci, acolo unde nu este nevoie. Dacă nu putem să numim uh, părți terțe, S-ar putea însă să uh, avem uh, să aibă loc pierderi în ceea ce privește uh, statele terțe. Mai există și alte câteva puncte tehnice pe care vreau să fac observații, însă uh, le voi împărtăși raportorului și raportorilor din umbră și aștept uh, uh în continuare spiritul de cooperare de care am avut uh, de care am beneficiat până acum. Domnule Clut, doriți să participați la această dezbatere ca raportor din, din partea GUE? Äh, vielleicht nochmal ganz kurz, also uns wäre... Pe scurt. S-a spus deja că excepțiile nu sunt de dorit. Lucrul acesta este important pentru noi. De asemenea, în amendamentele noastre spuneam clar că ar trebui uh, să existe posibilitatea oferită acționarilor de a spune ceva cu privire la implicarea fondurilor în diferite societăți. De asemenea, uh, luptăm pentru uh, capitalul privat mare. Ne dorim acest capital la nivel ridicat. Acestea sunt punctele esențiale pentru noi. Um, thank you. Mulțumesc. Am primit uh, un telefon de la doamna Andreas care ne-a spus că dorește să, vorbești, să vorbească aici în momentul în care va ajunge aici, însă nu o văd în sală. Avem cam zece vorbitori pe listă. Propun să limităm timpul de vorbire la trei minute. Dacă nu mai există și alte persoane care doresc să intervină, voi citi lista ford bullmann ludvigsen andreasen if she comes and și doamna Andreas dacă vine și eu însă îmi voi lua cuvântul. Doamna Giori dorește să fie adăugată pe listă? Mai dorește cineva? Se pare că nu. Sugerez atunci să ne limităm, după cum spuneam, timpul de vorbire la 3 minute și ar trebui să mai aibă și Jean-Paul uh, câteva uh, vorbe la dispoziție pentru a ne spune la revedere, deci Gunner. Mulțumesc și mulțumim lui Jean-Paul pentru eforturile domniei sale, pentru abilitățile pe care le-a demonstrat astăzi. Suntem impresionați de faptul că va citi absolut toate amendamentele. Cred că performanța domniei sale și discuția de până acum au fost foarte impresionante. Cred că dumneavoastră, Jean-Paul, sunteți persoana potrivită să conduceți acest proces. Tindem să uităm ceva important în această discuție, și anume Trebuie să ne asigurăm că avem o piață financiară dinamică în Europa, pentru că altfel nu vom obține investițiile și slujbele de care avem nevoie, locurile de muncă pentru a asigura stabilitatea financiară pe termen lung. Ajungem astfel la concluzia că în momentul în care reglementăm, trebuie să ne opunem riscului sistemic, nu asupra riscului în sine. Și nu sunt sigur că Comisia a făcut această distinție în propunere spre exemplu, a combinat fondurile speculative cu fondurile de capital privat. Comisia subliniază că nu a existat până acum uh, că nu s-a, mă rog, nu s-a axat destul de mult pe riscul sistemic și cred că este important ca noi în munca noastră de aici să facem diferențiere între aceste două chestiuni și celelalte tipuri de fonduri. Aș dori să subliniez anumite lucruri care au fost probabil menționate aici astăzi. În primul rând, e vorba de fondurile mai mici. Cred că este important să avem fie praguri valorice, și am luat act de faptul că domnul raportor nu este foarte mulțumit de această idee, și pentru a ne mulțumi pe noi, însă domnul raportor trebuie să se asigure că există o proporționalitate reală, nu teoretică, ceea ce este foarte dificil. E un obiectiv greu de atins. Deci, ori praguri valorice, spuneam, ori proporționalitate reală, care constituie cea de-a doua opțiune și cred că aceasta este o provocare reală. Acest lucru este important. Dacă nu avem uh, posibilitatea de a menționa și de a include acolo fondurile mici, vom crește riscul sistemic, creând o dependență pe fondurile din ce în ce mai mare, în loc să avem o distribuire către fondurile mai mici, mai multe fonduri mai mici. Iată de ce trebuie să ne asigurăm că fondurile mici sunt incluse, care, aceste fonduri mici fiind esențiale pentru IMM-uri. Deci, praguri valorice sau proporționalitate strictă, ceea ce reprezintă o provocare. În al doilea rând, raportorul a menționat asta deja, companiile, societățile de holding industrial. Trebuie să ne asigurăm că normele sunt extrem de clare aici, pentru că ar fi un paradox dacă aceste societăți sau trusturi sau orice ar fi în diferite țări sunt aici, incluse aici, pentru că astfel am schimba natura și caracterul acestor grupuri și este o condiție sine qua non din punctul meu de vedere aceasta pentru a putea continua ca, cu acest dosar. Apoi, statele terțe, s-a subliniat acest lucru deja, nu voi insista asupra acestui subiect prea mult. Doresc să menționez că aici avem de, de a face cu o nevoie reală de a crea oportunitatea unor piețe financiare dinamice în Europa. De asemenea, trebuie să avem pensii bune în viitor, uh, investiții internaționale în Europa și aceste lucruri trebuie subliniate ca atare. Nu sunt sigur că ne-am atins obiectivul final în sensul asigurării tuturor acestor elemente menționate anterior. Mă voi opri aici, doamnă președinte. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnul Balț. Vă mulțumesc, doamnă președinte. După părerea mea, Jean-Paul ne-a oferit aici un raport excelent. Dacă ne gândim la recomandarea inițială sau propunerea inițială a Comisiei, uh, consider că munca lui Jean-Paul a fost extraordinară, pentru că această propunere a Comisiei nu a nu a fost una solidă, după cum recunoaște și Comisia. Cred că trebuie să avem uh, o abordare generală se încearcă aici uh, aducerea sub, la același numitor uh, a tuturor fondurilor cu putință. Cred că reglementarea trebuie să fie una foarte bună, trebuie să um, eliminăm toate posibilitățile de, apăr, de apariția unor efecte negative pentru a nu pune în pericol piața investițiilor și pentru a nu uh, promova anumite, doar anumite produse. Uh, punctul de plecare a muncii noastre parlamentare și anume recomandarea Comisiei nu reprezintă o uh, bază solidă, după cum spuneam. Se pune, în, se pune în discuție și o serie de excepții care duc la apariția unor riscuri. Și tocmai de aceea dați-mi voie să spun că poziția raportorului este cea potrivită, pentru că raportorul este circumspect cu privire la acest aspect. Există 20 de de uh, sisteme diferite propuse care ar avea drept uh, rol reglementarea tuturor tipurilor de um, acțiuni pe această piață. Însă, discutându-le pe acestea, ajungem la principiul proporționalității și la securitatea. Fondurile uh, prezente la nivel național, cu un anumit număr de investitori, trebuie să fie exceptate de la aceste uh, de la aceste reglementări, pentru că, după părerea mea, aceste uh, fonduri sunt deja reglementate la nivel național. De asemenea, abordarea aceasta generală trebuie să fie trebuie să fie eliminată, pentru că diferențele între diferitele fonduri sunt evidente. În ceea ce privește consistența acestor uh, reglementări, uh, consider că propunerile lui Jean-Paul sunt potrivite. În ceea ce privește short selling, doresc a introduce în uh, directiva uh, privind uh, piața generală o reglementare, pentru că această directivă care se ocupă la utilizarea pieții acoperă toate tipurile de fonduri. Ni se pare important ca în anumite cazuri Um, să existe posibilitatea um, supravegherii la nivel uh, național. De asemenea, sprijin posibilitatea acordată uh, administratorilor de a face investiții atâta timp cât uh, aceste investiții sunt clar stabilite. Însă deja mi-am depășit timpul acordat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Veți mai avea și altă posibilitate de a vă exprima. Doamna Luling. Mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să-l felicit pe colegul uh, meu, pe domnul Gozes. Amendamentele mele pornesc de la premisa că trebuie să asigurăm egalitate de tratament pentru fondurile alternative, fie că e vorba în sau în afara Uniunii Europene, de situația fondurilor din interior sau în exterior. Cred că în practică lucrurile sunt mai complicate decât în teorie în ceea ce privește câmpul de aplicare al directivei. Toate fondurile alternative trebuie incluse în acoperite de același cod de reguli. În viitor, toate fondurile non-OPCVM vor deveni fonduri alternative. Există multe alternative pentru a naționaliza piețele și aici trebuie să includem toate fondurile alternative care vor fi comercializate în afara uh, câmpului național. Această logică națională nu-mi place deloc. Merge împotriva construirii unei piețe unice a serviciilor financiare. Uh, de aceea pledez pentru ca toate fondurile alternative să fie acoperite de același reguli. Nu putem să spunem pe de o parte că fondurile alternative trebuie reglementate din cauza riscurilor sistemice pe care le prezintă și pe de altă parte să excludem din domeniul de aplicare toate fondurile alternative care ar fi în mod exclusiv naționale. Sper să vă conving pe acest uh, punct. În ceea ce privește fondurile alternative și statele terțe, aceleași probleme se ridică în mod diferit. Domnul raportor tocmai ne-a propus un nou regim, regim de plasamente naționale plus echivalență. Conform propunerii sale, fondurile din țările terțe vor putea fi distribuite activ în UE prin regimuri de plasament privat, național, fără să trebuiască să respecte condițiile minimale ale directivei în baza unui sistem de echivalență acest lucru. Însă acest regim provizoriu ridică probleme. Riscul este mare de a crea o denaturare a concurenței, întrucât pe piața unui uh, asemenea unui același stat vom avea două tipuri de fonduri în concurență. Fondul uh, statului membru și fondurile celorlalte state membre prin intermediul pașaportului uh, și, pe de altă parte, fondurile statului terț care nu trebuie să respecte directiva spre deosebire de statele membre. Și acesta din urmă, și anume fondurile din non-statul membru sau din statul non-membru vor avea uh, un avantaj concurențial și astfel pașaportul nu va putea să contrabalanceze avantajele date muta într-o țară non-UE pentru a obține avantaje trebuie să existe condiția necesară ca fondurile din statul terț să respecte totuși niște standarde minimale care sunt uh, intrate în vigoare la noi. În ceea ce privește fondurile de investiții, directiva trebuie să recunoască existența fondurilor autoadministrate, care nu au recurs la o societate de administrare nu trebuie să existe o acceptare, din potrivă trebuie să ne asigurăm că această structură este recunoscută și că ea cade sub incidența directivei. În ceea ce privește depozitarii, cred că trebuie să precizăm și mai mult responsabilitățile băncilor depozitare. Am avut uh, și lipsă de acord, într-adevăr, însă nu trebuie să mergem prea departe și să facem depozitarii responsabili de operațiuni care nu cad sub controlul lor. Nu cred că ar fi bine să reglementăm problema depozitarilor în mod general în cadrul acestui text. Investitorii în fondurile alternative nu sunt aceiași ca în fondurile tradiționale și mi se pare că textul trebuie să fie clarificat ca să fie aplicabil de către instituțiile financiare în mod eficient. Am spus că nu suntem nici prea deschiși, nici prea înscriși, nu suntem nicio fortăreață, spunea domnul Gozes și sper că își va atinge obiectivul domnia sa prin acest text. Mulțumesc! Mulțumesc, Peter! Ah, este foarte import, interesant să vorbesc după Astrid pentru că mă face să sun mai radical decât sunt. Jean-Paul, ah, foarte bun raport. Eu cred că Uh, va fi mult mai ușor să ajungem la compromisuri, pentru că mm, raportul merge în direcția cea bună. Uh, uh, știu că există 1600 de amendamente și va exista o dezbatere foarte îndelungată. Eu aș dori să vorbesc în legătură cu proporționalitatea, în legătură cu care Parlamentul are ocazia acum să facă ceva. Există diverse preocupări și, într-adevăr, este o responsabilitate destul de mare, însă fără o definiție corectă a proporționalității, uh, multe, o, foarte, o mare parte din legislația noastră nu va putea fi aplicată așa cum vrem noi. Prin uh, o gândire inteligentă putem să facem că, uh, ca această legislație să fie într-adevăr proporțională. Dacă revenim la praguri, Eh, cred că vom pierde din, de la bun început bătălia cu Consiliul. Însă trebuie să forțăm Consiliul și Comisia să ia niște decizii inteligente în legătură cu felul de aplicare a legii. Sunt de acord cu colegul meu, Robert Selling, Goebbels, în legătură cu Naked Short Selling, cu toate că sunt de acord că uh, eh, vânzarea pe descoperit în sine nu este un rău și nu trebuie să aruncăm bebelușul cu apa din cadă. În legătură cu amendamentele mele, poate că uh, veți acorda atenție și amendamentelor colegii Catherine Styler, care nu este prezentă, din păcate, acum. În legătură cu statele terțe, văd uh, că are sens direcția dumneavoastră. După cum a spus Robert, nu vrem să fim o fortăreață și să eliminăm investițiile. Însă, uh, trebuie să reglementăm piața și acesta este echilibrul la care trebuie să ajungem. Și la primele întâlniri de compromis, eu asta voi uh, căuta. De asemenea, în legătură cu leverage-ul, sunt de acord cu un supraveghetor, supraveghetor al pieței care să aibă un cuvânt de spus în legătură cu leverage-ul. Și, în final, uh, doar Madoff a reușit să uh, înșele consumatorii și investitorii noi, ca reprezentanții acestei, acestor consumatori, trebuie să intervenim. După părerea mea, amendamentul nostru pentru a separa depozitarii de gest- gestionarii de fond este esențial pentru a obține scopurile dorite. Uh, salut munca dumneavoastră și aștept întâlnirile de compromis. Thank you, uh, Vicky. Vă mulțumesc, Vicky. Thank you and Mulțumesc, mulțumesc Jean-Paul pentru comentariile excelente, în special uh, că nu trebuie să fim nicio fortăreață, nicio închisoare. Sunt de acord că cu domnul de aplicare al acestui document și cu domnul Clintz că ar fi fost mai util să ne amintim că fondurile nu sunt toate la fel sau că ar trebui să ne întoarcem la comisie pentru o directivă separată pentru hedge funduri. Dacă privim comentariile și amendamentele, eu aș susține uh, cererea dumneavoastră de timp suplimentar dacă aveți nevoie de un asemenea timp suplimentar. În legătură cu proporționalitatea, uh, trebuie să ne asigurăm că fondurile mici și fondurile mai vechi să nu fie dezavantajate. Cred că există multe neînțelegeri în legătură cu uh, diferența între leverage și risc. O rată de îndatorare înaltă nu înseamnă neapărat un risc înalt și, de asemenea, o rată de îndatorare scăzută poate să fie foarte riscantă. Scopul acestei directive este de a opri riscul sistemic, deci să nu uh, confundăm leverage-ul cu riscul. Pentru cineva care nu a înțeles complet că leverage-ul înalt nu este întotdeauna uh, riscant. În legătură cu covered short selling și naked short selling. Sunt de acord cu primejdiile reprezentate de naked short selling, cu toate că la hedge fund-uri, de ce nu le putem include pe ele aici, la, acest, asemenea, coment, la aceleași comentarii. Uh, pentru mine, naked short selling ar trebui să apară în directiva abuzului pieței. Așa încât poate, pentru a simplifica discuțiile de aici, am putea introduce unele aspecte în uh, uh directiva abuzului pe piață. Uh, data 1669 este una negativă în istoria europeană, este data erupției vulcanului Etna. Și trebuie că, ca atunci când examinăm cele 1669 de amendamente, să ne asigurăm că acestea nu vor avea uh, consecințe la fel de nefaste. Am auzit despre uh, felul în care ar putea fi afectate ambițiile de dezvoltare internațională, cum ar putea fi afectate fondurile de pensii. Deci amendamentul meu este de a introduce o clauză de revizuire 1634. Deci să revenim peste câțiva ani și să vedem dacă nu cumva au existat uh, consecințe nedorite. Dacă uh, luăm în considerare toate aceste amendamente, s-ar putea să nu avem uh, efectul dorit. Ute? Uh, Frau Vorsitzende. Vă mulțumesc, doamnă președinte. SD dorește să vă trans- să facă trei comentarii. Uh, pe de-o parte îl uh, sprijinim pe Jean Paul. În ceea ce privește cele 1696 de, 69 de amendamente, Uh, Robert uh, Goebbels a vorbit deja în calitate de raport, uh, raportor din umbră despre acest aspect. Așadar, în, acest, în cazul acestor amendamente, mai mult ca sigur avem multe dintre ele care se suprapun. Și tocmai de aceea propunem să fie create anumite programe computerizate care să, să selecteze acele amendamente care au exact aceeași formulare. Astfel, uh, Jean-Paul nu ar trebui să citească toate amendamentele uh, înaintate. Asta în primul rând. În al doilea rând, în momentul în care Jean-Paul se întoarce seara acasă, am putea să ne alăturăm lui pentru a-l sprijini în eforturile sale, trebuie să reziste la aceste eforturi susținute. Și în al treilea rând, după cum spunea Robert Goebbels, da, în esență, avem nevoie de o reglementare smart, deșteaptă, însă nu ne dorim o reglementare care să treacă pe lângă obiectivul nostru și tocmai de aceea am uh, stabilit să vorbim despre domeniul de aplicare. Am stabilit că dorim să reglementăm și acele fonduri care provin din state terțe, pentru că, după cum spunea doamna Lulling, nu ne dorim diferențe între fondurile din interior și cele din uh, exterior. Și asta pentru a, a uh, reglementa modul în care sunt uh, tratați investitorii, atât cei din uh, interiorul Uniunii Europene, cât și cei din afară. Am făcut propuneri cu privire la leverage, cu privire la short selling, uh, cu privire la toate celelalte aspecte și aceste aspecte sunt esențiale pentru noi, pentru că în momentul în care se fac propunerile finale, vom evalua aceste propuneri, vom Uh, evalua riscurile sistemice pe care le-ar putea genera și în cazul în care decidem că aceste riscuri sistemice uh, sunt minime, vom sprijini directiva finală, în forma sa finală. Și încă ceva, stimați colegi, da, uh, soluții generale, însă pe acestea le, le sprijinim, însă nu sprijinim implicarea lobbyiștilor. Uh, pentru că ieri, spre exemplu, am discutat uh, minute și minute în șir despre uh, datoriile guvernamentale. Nu mi-aș dori să mai purtăm exact aceleași discuții lipsite de, de sens, uh, influențate de către lobbyiști. Lucrul acesta nu este acceptat de către socialiști, ne dorim o reglementare uh, calitativă și în cazul în care lucrul acesta va fi realizat, atunci interesul nostru va fi uh, atins. Mulțumesc, domnul Ludvigsen. Mulțumesc, doamnă președinte. Am luat act de această idee și anume când e vorba de diferite fonduri de investiții, investiții și de fonduri, până la urmă e vorba de o problemă extrem de dificilă și este greu să găsim calea cea dreaptă în sensul luării unei decizii corecte. Avem o dezbatere extrem de vastă și de cuprinzătoare, ceea ce este bine, pentru că pentru a putea ajunge la un uh, rezultat final trebuie să avem o abordare consecventă în ceea ce privește numărul imens de amendamente din fața noastră. Cred așadar că trebuie să ne axăm pe trei puncte principale. În primul rând, transparența, care va fi un uh, cuvânt fundamental pentru noi. Trebuie să consolidăm transparența în activitățile de investiții, o metodă excelentă de a controla și limita riscurile care sunt asumate. De asemenea, oamenii care își comercializează produsele, în momentul în care trebuie să fie mai deschiși, își vor limita și riscurile asumate. Un grad mare de deschidere este important pentru autoritățile de supraveghere, ca să poată evalua în mod corect ce riscuri și riscuri sistemice sunt implicate. Și proporționalitatea este foarte importantă. Trebuie să ne asigurăm că ajustăm diferitele activități legate de fonduri la riscurile reale justificate de sistemul financiar în totalitatea sa. Cu cât este mai mare riscul, cu atât ar trebui să fie mai strictă reglementarea micile fonduri, în general, nu expun sistemul la luarea unor riscuri mai, mare, mai mari decât fondurile mai mari. Există exemple în care anumite fonduri de capital privat au un uh, efect mai restrâns asupra abordării sistemice decât un fond speculativ, să spunem. În al treilea rând, trebuie să evităm atitudinea, atitudinea protecționistă în propunerea Comisiei și în anumite amendamente avem o tendință îngrijorătoare. Trebuie să găsim o metodă rezonabilă de a reglementa activitățile administratorilor fondurilor de investiții alternative fără a ne închide față de lumea din exterior. Mi se pare că, în general, avem condiții bune pentru a avea o abordare bine echilibrată în ceea ce privește o structură de reglementare, însă trebuie să ne asigurăm că punctul de plecare inițial este cel corect. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Diori, doamna Andreas nu este aici, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Câteva observații scurte. Precum colegul meu, i-aș propune raportorului să păstreze pragul inițial al Comisiei de 100 de milioane de euro, pentru că în absența unui astfel de prag valoric, administratorii fondurilor medii se vor muta în state terțe pentru a evita povere administrative excesive însă produsele lor oricum ar ajunge pe piața UE prin comercializare pasivă, passive marketing, și asta ar duce la o pierdere pentru bugetele naționale, o pierdere semnificativă. Cea de-a doua observație, propunerea inițială nu include reguli specifice pentru diferitele tipuri de fonduri, nu face distinția între diferitele tipuri de fonduri, ceea ce ar duce la un element de arbitrar al reglementării. Statele membre care aplică reguli mai stricte ar avea astfel un dezavantaj competitiv și acest lucru ar fi nefericit, căci nu ar mai avea loc o liberă circulație reală în interiorul UE. Investitorii de retail, chiar în uh, piețele secundare, pe piețele secundare, nu ar trebui să obțină o parte în fondurile alternative, acțiuni în fondurile alternative, pentru că astfel ar putea eluda regulile în vigoare în legătură cu fondurile OPCVM. Propuneam în amendamentul meu un index de risc agregat prin care un risc uh, legat de un fond speculativ cu un grad ridicat de îndatorare ar putea să fie exprimat prin intermediul unui astfel de index de risc agregat. Comisia ar putea să hotărească în viitor care este acest index și autoritatea de supraveghere ar trebui să intervină în momentul în care fondul respectiv a depășit acel index, ceea ce ar face posibilă monitorizarea zilnică a riscurilor inerente unor astfel de fonduri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Andreason. Ați cerut să luați cuvântul uh, în această întâlnire. Ați dat un telefon. Acum sunteți aici. Doriți să spuneți câteva lucruri aici în legătură cu AFIA? Da, am fost la Comisia pe Control Bugetar, într-adevăr. Doamna președinte, aveți trei minute, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, dați-mi voie să-i mulțumesc domnului Gozes pentru munca depusă pe acest raport. Această propunere de directivă a rezultat din evenimentele înspăimântătoare din 2008. Înainte de acest moment a existat multă preocupare în legătură cu sectorul serviciilor financiare. Fondurile speculative au o reputație rea după prăbușirea managementului de capital pe termen lung și au fost privite cu suspiciune. Am avut apoi evenimentele din 2008 și 2009 și, printre altele, mi s-a părut că este cazul să limităm gradul de îndatorare a capitalului și ne uh, amintim de leverage-ul imens al LTSM, însă trebuie să spun că acest nivel de leverage folosit de fondurile speculative a fost redus prin considerații de piață și impunerea unor limite de leverage astăzi reprezintă o reacție întârziată, întrucât industria s-a schimbat și a trecut mai departe. Aceste plafoane de leverage ar fi fost necesare în ceea ce privește împrumuturile extraordinare ale băncilor, așa zis, respectabile, uh, și acest lucru ne-a dus unde suntem astăzi o situație revoltătoare. Niciun fond uh, speculativ nu a cerut banii contribuabililor pentru a-l scoate din problemă, spre deosebire de bănci care au acționari, uh, administratori și așa mai departe, bănci care au reușit să ducă la prăbușire economia lumii, în pofida acestor lucruri. Doresc să menționez de asemenea că această directivă dorește să reglementeze orice lucruri care nu sunt acoperite de directiva pe organisme de plasament colectiv. E vorba de tot felul de fonduri, inclusiv fondurile speculative. Însă acest lucru este o greșeală, întrucât există mult prea multe tipuri de fonduri aici. Eu am înaintat un amendament prin care doream derogarea fondurilor trusturilor de investiții, investment trust, care se folosesc în Regatul Unit, sunt foarte diferite de fondurile speculative și ar fi foarte negativ uh, afectate de acest regulament. Am uh, sugerat și dublarea plafonului valoric pentru derogare, însă văd că alții au ridicat acest plafon și mai mult chiar și sprijină aceste amendamente. În al treilea rând, fondurile din statele terțe. Cea mai nouă propunere a președinției spaniole pare să revină la o versiune anterioară protecționistă a acestei directive, limitând piața UE la acele fonduri non-UE. Protecționismul investițiilor ne va duce la o situație negativă. Doresc să menționez și numărul imens de amendamente. Așa cum este ea astăzi, propunerea Comisiei în mod evident nu este mulțumitoare, altfel nu ar exista atât de multe amendamente. 1669 în speță. Doresc să-i cer acestei comisii să retrimitem propunerea la comisie și să rugăm comisia să o reelaboreze, date fiind îngrijorările noastre evidente. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Eu sunt ultimul vorbitor, cred că majoritatea lucrurilor pe care doream să le menționez au fost deja acoperite. Însă există multe domenii multe zone în această directivă unde există suprapunere cu directivele deja în vigoare. Există alte domenii în care alte directive ar putea să facă mai bine reglementarea. E vorba de diferitele forme de vânzare în lipsă, naked short selling și de asemenea instrumentele financiare derivate ar putea fi acoperite de instrumentele referitoare la abuzul pieței. Există activități speculative pe care nu le înțelegem, le vom înțelege mai bine după ce vom avea toate chestiunile legate de depozitari care să fie clarificate în legătură cu aceste instrumente financiare derivate și trebuie să vedem care vor fi progresele înregistrate în acest domeniu în viitor și să le luăm în considerare. Mă îngrijorează de asemenea și faptul că nu există un punct de plecare echitabil între diferitele tipuri de companii, de societăți private. Dacă, să spunem, se întâmplă să fii deținut de un fond de capital privat, nu cred că e bine să te supui unor altfel de reguli în legătură cu activitatea ta față de altă uh, companie privată. Deci cred că ar trebui să importăm măsuri de drept uh, corporatist dacă am putea să le folosim în mod adecvat. Atâta timp cât suntem conștienți de această suprapunere, cred că am putea să ajungem totuși la soluții de lucru eficiente și sper să putem să lucrăm îndeaproape cu raportorul în acest sens. Îi dau din nou cuvântul lui Jean-Paul ca să încheie această discuție. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna președinte, vă mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc pentru compasiunea, pentru munca ce rămâne. Sunt sigur că uh, colaborarea noastră va fi bună și că vom ajunge la un rezultat bun. Uh, voi răspund, răspunde un, unei singure persoane, Astrid Luling. Astrid, cred că nu ai citit ultima mea propunere, pentru că nu mergem atât de departe. Știu că ai evoluat mult și sunt la dispoziția ta pentru a, a converge asupra anumitor acorduri. Vă mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l-ați oferit. Sunt la dispoziția dumneavoastră. Nu uh, ezitați să cereți întâlniri pentru a discuta. Un punct procedural? Udă? Doamnă președintă, cred că vom trece acum la FOT. Și v-aș ruga, pentru că avem atât de multe uh, subiecte de discuție uh, și uh, pentru că um, grupurile parlamentare sunt încă puternic reprezentate aici, să, să facem o pauză scurtă de câteva minute doar pentru a discuta totul. Doamna președinte, da, sunt de acord, uh, o idee bună, vom face o pauză de 5 minute. Dați-mi voie să vă amintesc că amendamentele uh, vor fi discutate, uh, la acest raport vor fi discutate din nou în data de 17. 5 minute de pauză.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 to go. We still seem to be missing people. Can, can mem- Încă se pare că lipsesc anumite persoane. Vă rog, luați loc. Deci vom începe votul. V-am cerut să aduceți cartelele de vot. Sper că toată lumea are cartelele de vot. Vă reamintesc că este dificil să vedem când au fost închis, când a fost închis votul, deci vom folosi cartelele de vot. going to start voting, so will members please sit down. Începem votul, deci vă rog, ocupați loc. Primul raport este raportul pentru declarația anuală pentru 2009 privind zona euro și finanțele publice. First we have Avem amendamentul 1 la considerentul A. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 la considerentul 9A mare mic cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original al considerentului B, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul C, amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul D, textul original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul E, textul original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul F, textul original, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Cred că a fost adoptat, însă nu mai ridicați așa de sus mâinile. Considerentul G, compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Amendamentul 5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul I, compromisul B, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 7. Cine este pentru? Have you made up your minds yet? V-ați hotărât? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul G, J, J, compromisul C, cine este pentru, abțineri a fost respins. În care caz, trecem la amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu este foarte clar. Eh, să votăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? A votat toată lumea? A votat toată lumea? Cred că partea cu numărul trebuie să fie în jos, dar încercați următoarea consolă. Da, a votat toată lumea? S-a închis votul. Sanchez are o problemă. Deci, se adoptă 25 de voturi pentru, 19 împotrivă, inclusiv l pe domnul Sanchez. Amendamentele 9 și 10 sunt caduce. Trecem la amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă. Cred că trebuie să verificăm acest vot. Se deschide votul pe amendamentul 12. S-a deschis votul. My group would signal what I'm supposed to be doing, please. Votes closed. S-a închis votul. 27 de voturi pentru se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul D, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 19, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 și 21, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem astfel la compromisul F. Cine este? Există un vot pe părți. Prima parte, textul fără cuvintele considers that the measurement of core inflation should better reflect new increases of energy and food prices. Deci, Primul vot este pentru tot textul în afară de această parte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Și partea a doua sunt uh, cuvintele pe care le-am citit. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Cred că a fost respins, dar uh, trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. Right, vote's open. Has everybody voted? A votat toată lumea. S-a închis votul. Deci a fost uh, respinsă partea a doua. Trecem acum la compromisul G. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă? Amendamentul 42 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este clar rezultatul votului. Deci, amendamentul 42, vot electronic. Right. Vote is Se încheie votul.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 We, we appear... Jean-Paul, o mică întrebare în legătură cu numărul de votanți pentru ca grupurile să fie bine reprezentate. Vă mulțumesc. Uh, many... Momentul actual, doamna Luling, domnul Caras, domnule Margalo, aveți cart- cartele de vot acum, da? dar nu funcționează. Puteți să încercați o altă consolă. Următoarea consolă de alături. No. Mr. Karas, is your card working? Domnule Karas, cartela dumneavoastră funcționează, dar votul a fost închis. Pot să sugerez să redeschidem votul pe acest amendament? Deci putem redeschide votul pe amendamentul 42. The same vote. Now it... Right, okay. So the vote is... Deci repetăm același vot. Amendamentul 42. Right. The... We, we have two additions. Deci există două voturi în plus. Deci votul s-a închis. Deci se adoptă datorită doamnei Luling. Yes, that's, that's, that's, so it's carried. Okay. Deci se adoptă. Three and 44. No, it shows if we've got too many. Amendamentul Amendamentul 45 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 46. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că trebuie verificat acest vot. Se deschide votul electronic pe amendamentul 46. Um. Could I ask the ALDE group to do... Aș ruga, aș ruga grupul ALDE să dea niște semnale, pentru că nu mi-ați dat o listă de vot. Okay, and we now have Madame two... si vous êtes... Doamna președinte, dacă v-ați pierdut, puteți vota alături de noi. Unfortunately, yeah, unfortunately... Din păcate, acum există o persoană în plus din partea PP-ului. Deci, Jean-Paul, există o persoană în plus din partea PP-ului. Are we okay now? Yes. Please. I would like to vote. Aș dori și eu să votez. Aș, aș, vă rog să-mi faceți semn pentru că nu mi-a dat nimeni o listă de vot, spune președ, doamnă președinte. Right, right, the vote's closed. S-a închis votul și se adoptă. You had one too many on the car. Ați avut uh, un, o persoană prea mult. Dar încă aveți uh, o cartelă în plus într-o mașină de vot. Well, you were told to bring your... Vi s-a spus să vă aduceți cartela de vot. Deci trecem mai departe. S-a adoptat. Vă rog. What's the next vote, please? That's withdrawn. Right. The next vote is compromise. Următorul vot este compromisul H. Cine este pentru compromisul H? Partea 1, fără cuvintele current accounts. Cine este pentru partea 1? Cine este împotrivă? Abține. Se adoptă. Și partea a doua, adică cuvintele current account, cine este pentru? Împotrivă abțineri. Nu ați ridicat suficient mâinile. Deci, verificăm încă o dată acest vot uh, în mod electronic. Thank you. Has everybody voted? A votat toată lumea? S-a închis votul. Acum ridică lumea și mâinile. Deci se adoptă acest amendament. Trecem la amendamentul 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul I. Vot pe părți. Textul fără cuvintele. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și acum partea a doua, aceste cuvinte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la compromisul J. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că a fost respins, verificăm electronic. Există o problemă cu consola de vot de la președinție. Există o persoană în plus pentru PPE, chiar și fără doamna Luling. Dar doamna Luling o voi înlocui pe doamna Luning, deci votez în locul ei. Dar tot există o cartelă prea mult. Domnul Bulman. Doamnă președintă, nu grupurile politice trebuie să stabilească numărul corect de uh, votanți. Aceasta este responsabilitatea uh, președinților. Nu știu de când PPE-ul uh, votează cu unul în plus. Vă rog să fiți cât se poate de rigidă, astfel încât doar cei îndreptățiți să, uh, să voteze nu grupurile președin, uh, parlamentare sunt cele care trebuie să constate numărul de, de votanți. Eu am aici o mașină care îmi indică atunci când sunt introduse prea multe cartele pentru un grup sau altul și câteodată arată prea multe persoane și câteodată nu. Așa încât vă rog, cine are cartela introdusă pentru EPP să o scoată. Domnule Lange. Ich möchte der Vorsitzenden recht geben. Vreau să-i dau uh, dreptate doamnei președinte. Nu alte grupuri politice ar trebui să, să stabilească cine votează în numele noastre. În numele nostru, doamna președinte trebuie să stabilească clar dacă există un votant în plus și uh, cel vizat trebuie să își retragă cartela. Nu e decizia domnului Bulman. Right. We've now got... Bine. Julie, ich habe bis deci acum situația este ok. Până acum am votat pentru domnul Balone, dar dacă suntem prea mulți, atunci renunț la acest vot. Right. So now we have... Bine. Avem numărul corect, deci putem închide votul și s-a respins acest amendament. Ar fi fost mai ușor dacă lumea ar fi ridicat mâinile. Trecem acum la amendamentul 60, 60, 61 și 62. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 63 până la 66 sunt caduce. Ajungem la compromisul K Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă. Am vrea să spun compromisul L. Cine este pentru? Abține. Se respinge. Ceea ce înseamnă că trecem la amendamentele 71 și 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Cred că a fost adoptat. Putem verifica electronic. Amendamentele 71 și 72. S-a deschis votul. Everybody voted. The vote's closed. S-a închis votul și se adoptă, într-adevăr. Trecem la compromisul M pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 79, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80, compatibil, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Vom verifica dacă doriți. Amendamentul 80. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă într-adevăr compromisul N. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă amendamentul 89 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 91 pentru, împotriva abține, se adoptă. Amendamentul 97, amendamentor cu amendament oral pentru a include cuvintele articolul 136 din. Este, există vreo obiecție? Nu? Deci, no, amendamentul 97 cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 98 și după aceea încă un amendament oral pentru a înlocui cuvintele disrespect. Aveți uh, acest lucru în dosarul de vot, atunci nu voi citi. Cine este pentru acest amendament oral? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul O. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul P se spune aici că există o schimbare de ultimă oră. Ați eh, luat cunoștință. Prima parte, vot pe părți. Cine este pentru partea întâi? Împotrivă abțineri. Se adoptă partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă cred că a fost respinsă. Partea a doua. Și există o parte a treia. Partea a treia, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține. Deci, cuvintele de Spirit nu au fost incluse. Trecem la amendamentul 107. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Cred că a fost respins. 109. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Dacă PP-ul vrea să voteze, vă sugerez să ridicați mâinile, pentru că nu văd nimic în sală. Cine este pentru 109? Împotrivă? Abținere. Se adoptă. Amendamentul 110, cine este pentru? Nu, este caduc. Okay. Okay, we've, I've just been told... Tocmai mi s-a spus că la compromisul Q că socialiștii vor să introducă un amendament oral care să spună unele state membre uh, în locul unei referiri la Grecia. Sunteți de acord cu acest lucru? Hans-Peter Martin. Äh, rufen dieses Punktes gemeldet Vreau uh, să vorbesc de la, despre acest aspect. Am pregătit un uh, amendament de compromis care este aproape identic Adică avem un uh, amendament de compromis care este aproape identic cu amendamentul pe care l-am introdus eu. Prin urmare, nu știu ce amendament de compromis este, este acesta. Nu mi se pare în regulă ce se întâmplă. Uh, mi se pare că îi uh, dezavantajați pe cei care se pregătesc și cei care au idei. Mr. Bullman. Domnul Bullman. Din păcate nu pot să spun nimic despre acest aspect. Asta pentru că nu am fost informat cu privire la cele spuse de Hans-Peter Martin. Vreau doar să spun care este poziția noastră cu privire la acest, uh, această propunere de compromis Q. În Parlamentul European avem uh, obiceiul de a discuta despre probleme, fără însă a pune la stâlpul infamiei anumite state, uh, în special datorită faptului că există diferite, uh, mai multe state care se confruntă cu aceleași probleme. Vrem să discutăm problemele existente, însă dorim să le discutăm într-o manieră echitabilă și de aceea acest amendament oral. Silvie. Silvi, doamna președinte, nu mi se pare că este o chestiune politică. Uh, chestiunile de statistic este un lucru de statistică. Lucrurile stau mult mai rău în Grecia decât în alte state membre. Is that an objection? Înseamnă că aveți o obiecție față de amendamentul oral. Deci este o obiecție oficială la amendamentul oral, Silvi. Pentru că dacă obiectezi, atunci amendamentul oral cade. Sylvie, please, can you use your microphone? Poți să folosești microfonul. Deci este o obiecție oficială. Deci votăm acest amendament fără amendament oral. Cine este pentru compromisul Q? Against. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Secretariatul îmi spune că am sărit peste câteva voturi după ce am votat amendamentul 91. Am citit greșit uh, și trebuia votat și 92 și 93. Amendamentul 92 este compatibil cu amendamentul 91 care a trecut. Deci, dacă puteți reveni la pagina 14 din lista de vot, Amendamentul 92. Cine este pentru? 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. A fost respins. Deci 93 este caduc. Acum revenim la amendamentul 112. Cine este pentru? Cine este pentru? Încă o dată. Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul R Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul S. Vot pe părți. Trei părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se, adopt, se respinge. Partea a treia, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 126, cine este pentru, împotrivă, nu pot să-mi dau seama, deci verificăm electronic. 126. Votes closed. S-a închis votul și a fost respins acest amendament. 127, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, se respinge. 128. A fost respins textul original al paragrafului 29 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul T, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 130, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 132. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 133 pe două părți. Prima parte. Cred că este invers față de celelalte uh, voturi pe părți. Deci, prima parte, cine este pentru aceste cuvinte? Împotrivă? abțineri se adoptă și partea a doua, cuvintele în special în cazurile unde, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 134 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 135 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 pentru, împotrivă, abțineri. Nu este foarte clar, deci deschidem votul electronic pe 138. Votes closed. S-a închis votul. S-a respins pentru că este 23 la 23. Mă bucur că am spus că nu era clar. Amendamentul 139 cu amendament oral pentru a șterge cuvântul expeditious. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Amendamentul 140, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 141 pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 142 pentru? Împotrivă, abțineri Cred că trebuie să verificăm 142. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă cu diferență de un vot. 143 este caduc. Deci trecem la 144. Cine este pentru? What, what doesn't? Oh, it's no need to vote. Ah, deci nu mai trebuie să votăm, se pare. O 144, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. 145 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și votul asupra textului amendat. Vot electronic. S-a deschis votul. Există din nou o persoană în plus din partea PP-ului. Deci, acum este ok. S-a închis votul. 39 de voturi pentru, 4 împotrivă, 2 abțineri. Vă mulțumesc. Felicitări raportorului. You have got it. You have yeah. got the voting list.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 Votul pe marginea raportului doamnei Indveld privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008. Amendamentul 1 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 de la IMCO pentru, Oh, sorry, go to sorry. Îmi pare rău, spunea doamna președinte, 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm pe marginea textului original al inatului 14 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15 cu un amendament oral înaintea de domnul Ferber pe două părți. Prima oară, amendamentul oral demands that the European Parliament și așa mai departe. Sunteți de acord? Da? Pentru amendamentul oral? Right, that's against. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Văd pe părți, partea 1, inclusiv amendamentul oral, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 16, văd pe părți, două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte acum pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 18 cu un amendament oral de la domnul Presedo pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 de la IMCO pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 27 pentru, Aveți dreptate. Vorba de textul original al alineatului 6 pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3 de la IMCO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 de la ITRE cu un amendament oral de la raportor. Se acceptă acest amendament oral pentru, împotrivă, Abțineri. Îmi pare rău, spune doamna președinte, trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Votul s-a închis. Se adoptă. Dacă vă ridicați mâinile, ni se ușurează viața tuturor, spune doamna președinte. Amendamentul 5 I3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 de la IMCO pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 de la I 3 pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10 de la I 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Uh, I'm just... Okay, amendment 31. Amendamentul 31 pentru? Împotrivă. Abțineri. Îmi pare rău, verificăm electronic amendamentul 31. A votat toată lumea, s-a închis votul. That's se respinge. Amendamentul 24 pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă. Amendamentul 29 pentru? Este clar, spune doamna președinte, amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, Trebuie să verificăm electronic. E un grup suplimentar care votează aici, deci amendamentul 29, votul s-a deschis. Votes closed. Votul s-a închis. That is carried. Se adoptă. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 de la IMCO pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, vot pe părți, cu un amendament oral din partea ALDE, partea 2. Dar începem cu partea 1, pentru, împotrivă, abțineri. Jean-Paul nu prea înțeleg. Cu microfon vă rugăm. Îmi cer scuze, doamnă președinte, însă pe lista noastră avem gri peste tot. Nu înțeleg. Uh, unde suntem? Pe amendamentul 25, uh, paragraful 6a, new, cu vot pe părți uh, cerut de ALDE? Voi citi ce am eu pe lista mea. Partea 1, textul underlines that și așa mai departe până la cultural protection. Acum votăm pe acest punct. Deci, partea 1, underline dance și așa mai departe. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea 2 include amendamentul oral care adaugă considers it essential și așa mai departe și include and public finances pentru cu amendamentul oral. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum se spune, dacă amendamentul oral este acceptat, atunci e în regulă. Nu oprim aici. Compromisul ce pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 28, pe două părți, prima parte, takes the view și amendă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă partea a doua, cuvintele points out și așa mai departe, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 32, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 a devenit caduc, 35 este încă acolo pentru, Aici se spune 34 devine caduc dacă 32 este adoptat. A fost compatibil cu 33, dar nu cu 34. Acum trecem la 35, compatibil cu toate. Pentru 35, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, paragraful 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vom verifica 39 electronic, vă rog, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 40 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotriva abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Okay, I, I have a note here that the am o notă aici conform cărea raportorul ar dori ca amendamentul 44 să fie votat ca fiind adițional pe lângă acest compromis. Deci, ca și supliment, as an addition, pentru, împotriva, abțineri, să respinge. Um, now where to? Amendment... Amendamentul 45, cred, acum, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 46 devine caduc, deci 47 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 48 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru. 50 a devenit caduc. Deci trecem la 54 pentru, 54 împotrivă, abțineri se adoptă, 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 56 pentru, Împotrivă. Abțineri se respinge. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Textul original pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 60 se adoptă, nu trebuie să votăm. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pe două părți. Prima parte, reiterate și așa mai departe pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, likewise până la competition, pentru, împotriva, abțineri se respinge. 66 pentru, împotriva, abțineri, îmi pare rău, verificăm electronic, 67 vote's open, hopefully. It will be when the button gets pressed. Has everybody voted? Vote. Am închis votul. That's Se adoptă. Amendment 60. 68 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 69 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 71 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri Pe două părți 73? Eu nu am asta în fața mea, spune doamna președinte. Ar putea cineva să mă explice cum stau lucrurile? 73 pe două părți, așadar? Ar putea cineva să mă explice care sunt cele două părți, pentru că nu apare pe lista mea de vot și nu pot uh, să fac votare pe două părți dacă nu mă explică cine nu cere în mod expres acest lucru. Also, <clears throat> der erste, erste Teil, uh... Prima parte, welcomes, trebuie să fie conținut în această, până la welcomes, trebuie să fie această parte, iar în cea de-a doua parte trebuie să înceapă cu welcomes. Ok. Yeah. În regulă. Până la punct și virgulă. Right. Bine. Deci prima parte este regards positively the approval și așa mai departe under the risk capital guidelines in the area of risk capital financing for SMEs. Deci aceasta este prima parte. Cea de-a doua este underlines that facilitating risk capital financing for SMEs is essential to promote fair competition. Deci, n-am făcut decât să împărțim prima frază de cea de-a doua frază. Deci, prima regards positive, positively capital financing for SMEs pentru împotrivă abțineri se respinge. Cea de-a doua parte, underlines that risk facilitating capital finance și mai departe, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci, cea de-a doua parte se adoptă și doar aceasta din urmă. Și acum sunt pierdută. Right, okay. So, Sophie. Sophie? Ieri am înaintat o solicitare și nu a fost inclusă în lista de vot finală, văd. Doream să votăm pe amendamentul 74, un amendament comun PP și socialiști, înainte de amendamentul 6 de la ITRE, pentru că sunt pe același uh, subiect 6 și 74 în legătură cu acțiunile colective și cred că 74 ar cere mai mult consens decât... Uh, și atunci amendamentul 6 de la ITRE va deveni caduc. Cred că aveți dreptate să menționez aici. Am creat o confuzie. Se pare că a fost într-adevăr mutaj și este vorba de IMCO 6. Îmi cer scuze, îmi retrag cuvintele. Doamna președinte, într-adevăr, avem prea multe numere 6. Aici avem ITRE 6 și apoi facem ce faceți dumneavoastră, ce a sugerat dumneavoastră care este legat de IMCO 6. Deci ITRE 6 pentru. Against împotrivă, abțineri, deci ITRE 6 se adoptă, ITRE 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Now amendment 74. Acum amendamentul 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Deci IMCO 6 devine caduc. Amendamentul 75 pentru, împotrivă, Încă o dată, vă rog. Amendamentul 75 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76. A devenit caduc. Acum 74, 77, îmi cer scuze, pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm electronic 77. Has everybody voted? A votat toată lumea. Votul s-a închis. Nu știu, ridică lumea mâinile în mod ciudat, spune doamna președinte, nu prea înțeleg. Compromisul F, 74 a fost adoptat. La compromisul F avem două părți. Prima parte, fără cuvintele as the sole instrument și inability to pay. Deci fără toți, de fapt, spune doamna președinte. De ce? Why have you got bold and extra bold? Oh. De ce avem litere aldine și în negru. În fine. Deci prima parte, concerned până la inability to pay and. Deci fără aceste cuvinte pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Și partea a doua este fără cuvintele respective, deci pentru acele cuvinte, împotrivă. Trebuie să verificăm electronic partea a doua. Vot electronic partea a doua. Right, vote's closed. Votul s-a închis. Se adoptă. Ambele părți se adoptă. Acum amendamentul 83 pe părți. Prima parte până dominant position pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, highlights, împotrivă, abțineri se respinge. 84 se retrage, 85 pentru, împotrivă, Verificăm 85, vă rog. check. Votes open. Votul s-a deschis, a votat toată lumea. Votul s-a închis. That's adopted. Se adoptă. Vă rog să ridicați mâinile. Paragraful 21, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 80,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 IMCO 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, IMCO 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 pe două părți. Prima parte expects până la motor vehicle sector, împotriva abțineri se adoptă. Cea de-a doua parte, failing that, pentru, împotriva abțineri. Cred că se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Textul original, 26 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotriva. Vă rog să verificăm electronic 95. It's every voted. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. 96 pentru. Nu, trecem la textul original al paragrafului 27 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 99, prima parte, underlines și mai departe pentru, împotrivă, abțineri, Vă rog să verificăm. Votul s-a închis. That's rejected. S-a respins. Cea de-a doua parte, calls upon, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G, pentru, Vă rog să hotărâți pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a închis. That's carried. Se adoptă. Go to 105. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 7, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. ITRE 11 cu amendament oral pe trei părți. Se acceptă amendamentul oral? Nu văd să existe probleme, deci amendamentul oral, vot pe părți, partea 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, partea 2, requests până la adis pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Partea 3 requests până purpose pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 41 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 106 pe două părți, prima parte fără liniuța aceea, deci totul fără liniuță pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și apoi pentru acea liniuță se respinge amendamentul 104 se adoptă Com nu, compromisul F nu știu unde este ce s-a întâmplat deci compromisul F a dispărut compromisul F a fost adoptat deci 107 devine caduc deci textul original al alineatului 31, al paragrafului 31, acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 1 până la 20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 Împotrivă. Stați puțin, uh, e complicată situația. Vă rog să verificăm amendamentul 10 electronic. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul pe marginea textului, așa cum este modificat acum. Putem să facem asta cu cartelele. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Nimeni împotrivă, 33 pentru, 6 abțineri. Felicitări uh, pentru doamna raportor. Right. We now move on to Mrs. Jury's uh, opinion Trecem la avizul privind uh, Banca Europeană de Investiții. Îmi cer scuze, sesiunea este una uh, lungă, însă trebuie să votăm totul. Bine, trecem la paragraful 1, textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 2, amendamentul 7, cine e pentru, abțineri, uh, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 8, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 9 este un amendament oral. Și avem două părți. Un amendament oral de la uh, socialiști. Aveți cu toții amendamentul în față. Bine, atunci trecem la partea întâi. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinsă. 10 a fost retras, amendamentul 11 cine e pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Votul este deschis, votul este închis. Respins. Textul original de la paragraful 3, cine e pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul dacă doriți, putem verifica, spune doamna președinte. Deschidem votul. Amendamentul 12, așadar. Votul este închis. Să adoptăm. Amendamentul 13, amendament oral al PPE-ului. Aveți cu toții amendamentul în față. Vă mulțumim. Am dorit să adăugăm cuvântul more în uh, amendamentul doamnei Jolie. More trebuie să fie introdus în, înaintea cuvântului transparent. Transparent. Cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original, la paragraful 4, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm? Dacă doriți, asta vom face. Amendamentul 15, așadar. Votul este deschis acum. Ați votat cu toții. Votul este închis. Și este re respins amendamentul. avem un compromis fără număr. Acesta se referă la amendamentele 16, 17, 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1 a fost retras. De asemenea, 3. Amendamentul 4 este pentru. Cine e pe, este încă acolo? Cine e pentru amendamentul 4? Respins. Amendamentul 5 retras. Amendamentul 6 un amendament oral menit a înlocui 23%. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cred că putem ridica mâna la votul asupra textului. Cine e pentru? Împotrivă? Cred că ar trebui să folosim cartelele de vot, pentru că totul pare foarte confuz acum. Votul final, așadar. Vot electronic. Votul este deschis. Votul este închis. 37 pentru 4 abțineri. Trecem acum la votul asupra implementării spațiului unic de plăți în euro, SEPA, paragraful 1, amendament al doamnei McCarthy, cine e pentru, împotrivă, abțineri, cred că este adoptat. Paragraful 2, amendamentul doamnei McCarthy, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul textului amendat, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Am fost foarte rapizi. Trecem acum la rezoluție. Paragraful 1, textul original, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 2, amendament uh, socialist, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 3, textul original, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Paragraful 4, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. textul original la paragraful 4, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, amendamentul doamnei McCarthy uh, se adoptă. Asta este retras. Amendamentul socialiștilor la paragraful 5, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Socialiști, amendament la paragraful 6 Economical este înlocuit cu economic. Cineva cere cuvântul. Nu știu dacă toate listele de vot reflectă lucrul acesta. Dorim doar ca cu acordul colegilor să facem uh, niște amendamente la uh, în momentele în care se vorbește despre respective consultation of uh, stakeholders, stakeholders, mi se pare că este ceva de bun simț și în uh, ante ultimul uh, rând between uh, între between the banking uh, sector și and the commission ar trebui să existe acolo between the payment sector, etc. Dacă sunteți de acord, am putea să îmbunătățim, după părerea noastră, textul operând aceste modificări. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 7, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Socialiști, amendamentul, paragraf, amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul la paragraful 18, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 9, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Paragraful 10, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Citațiile 1 de la, până la 12, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul A, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ehm, considerentul B, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul B eh, de la socialiști, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Eh, socialiști, considerentul C, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Eh, compromisul A, cine e pentru, împotrivă, Nu există vot pe părți în foile mele. Președinte spune că după părerea ei, tot, tot textul a fost înlocuit cu textul pe care aveți în față. Da, se pare că da. Cine este pentru A, împotrivă, abțineri, se adoptă. Textul original, considerentul D, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul E, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul F, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul G, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Re, considerentul H, cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerentul I, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul uh, J, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. JA, uh, cine e pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins. Considerentul K, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul L, cine e pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul B, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum rezoluția pe ansamblu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cred că ar trebui să introducem uh, în viitor mai adesea conceptul de vot în bloc. Trecem acum la impozitarea operațiunilor financiare. Punctul 16. Avem o rezoluție care a fost uh, negociată. Cine este pentru această rezoluție? Uh, mai întâi de toate votăm uh, întrebarea orală. Cine este în favoarea acesteia? Uh, împotrivă? abțineri, se adoptă. Și acum trecem la rezoluție. Paragraful 5a, new, amendament CRE, cine e pentru, împotrivă, vom verifica. Votul este deschis. Ați votat cu toții. Votul este acum închis. Respins. Votul separat asupra textului uh, de compromis nu prea înțeles. Nu prea înțeleg. Bine, atunci votăm textul uh, de compromis. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul asupra rezoluției. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Right, we now have an exchange of views. Um... Avem acum un schimb de opinii, spune doamna președinte. With Mr. Ackerholm, the chairperson. Avem un schimb de opinii cu domnul Ackerhorn, care este președintele Comis Comitetului Consultativ European pentru Guvernanță Statistică. Um, Stimați colegi, avem așadar acum un schimb de opinii cu domnul Ackerholm, care este președintele Comitetului Consultativ European pentru Guvernanță Statistică. Am pierdut uh, puțin timp în timpul votului, prin urmare domnul Ackerholm va avea 5 până la 7 minute la dispoziție pentru a face o declarație introductivă și mai apoi vor urma întrebările dumneavoastră. Domnule Ackerholm, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru invitația adresată mie de a mă prezenta în fața dumneavoastră și de a vă transmite pe această cale câteva informații cu privire la aspectele statistice. ESGAB și-a început activitatea martie anul trecut. Primul raport al nostru ar fi trebuit să fie publicat uh, în toamnă. Asta însemna că nu am avut uh, suficient timp la dispoziția noastră și tocmai de aceea a trebuit să ne concentrăm foarte mult eforturile. Am ales, prin urmare, trei teme uh, în ceea ce privește evaluarea implementării codului. 1. Calitatea competențelor. În al doilea rând, resursele. Aceasta este o problemă, în mod evident. Se pare că problema se va agrava pe viitor. Și în al treilea rând, calitatea. Ce am făcut noi? A trebuit să ne bazăm foarte mult pe informațiile de care dispuneam Acestea se bazau pe raporturile de autoevaluare în ceea ce privește implementarea codului și de asemenea am avut o serie de audieri uh, la care au participat o serie de actori. Aceste audieri aveau obiectivul de a evalua cooperarea la nivel statistic în Uniunea Europeană. Pe Per ansamblu am observat că atunci când vine vorba de cod am înregistrat un progres însă, din păcate, la planificare și implementare uh, uh, rezultatele nu au fost uh, suficiente. Și asta este mesajul nostru, avem nevoie de o mai acută implementată. implementare. În ceea ce privește independența profesională, am înregistrat progres uh, la nivel juridic și, de asemenea, progres în ceea ce privește asigurarea implementării practice. În mod evident, există o serie de aspecte asupra cărora trebuie să ne concentrăm atenția. Pe de o parte, suspiciunea legată de intervenții, aceasta ar putea afecta calitatea datelor. Și, în al doilea rând, ne-am axat asupra numirilor și, uh, și uh, concedierilor, care, după părerea noastră, ar trebui să fie transparente și, de asemenea, mandatele nu ar trebui să fie unele politice. În acest uh, domeniu, Eurostat este atât o, un directorat general, cât și o agenție independentă statistică pe, uh, la nivel uh, de Uniune Europeană. Am atras atenția asupra faptului că trebuie să ne asigurăm că dialogul și, de asemenea, munca efectuată este cât se poate de independentă Uh, uh, vis-a-vis -vis de comisie și am pus accent pe partea de comunicare și am uh, stabilit clar că uh, aceste atribuții trebuie să fie cât mai transparente și independente. În ceea ce privește punctul 2, atragem atenția asupra faptului că munca trebuie să fie prioritizată, trebuie să colaborăm mai strâns la nivelul Uniunii Europene. Ar trebui să folosim cele mai bune practici uh, în munca noastră la nivel de Uniunea Europeană, asta pentru a scădea costurile. De asemenea, trebuie să stabilim clar uh, ce tip de cooperare trebuie să fie implementată pentru a scădea costurile. Am pus accent pe sistemul uh, educațional și asupra necesității de a atrage statisticieni foarte bine pregătiți la nivelul Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, atragem atenția asupra faptului că uh, Uh, scăderi bruște ale resurselor financiare ar putea avea efecte negative pe termen lung, asta date fiind uh, calendarele îndelungate în ceea ce privește producerea de date statistice. În ceea ce privește calitatea, am uh, observat că s-au făcut foarte mult la nivelul uh, sistemului european de statistici. Avem uh, o serie de programe de formare, o serie de programe care sprijină calitatea, însă, pe de altă parte, avem nevoie și de sprijinul cât se poate de clar al directorilor, al nivelului superior de coordonare, asta pentru ca Uh, calitatea să fie una van, uh, cât se poate declară. În ceea ce privește coordonarea, suntem uh, conștienți de faptul că Eurostat trebuie să fie mult mai bine coordonat și, de asemenea, sistemul trebuie să fie respectat, în special de către Comisia, asta pentru a ne asigura că datele statistice de înaltă calitate sunt asigurate și, de asemenea, colectările uh, Uh, paralele de date sunt uh, evitate. Și același lucru se aplică și uh, la nivel uh, național. Ne-am exprimat de asemenea anumite regrete legate de faptul că sistemul european de bănci centrale și Banca Centrală Europeană nu au fost de acord să adereze la acest cod și asta în ciuda faptului să adere. Și asta în ciuda faptului că uh, consumatorii sunt fac subiectul acestor reguli pe care le acceptă de altfel. Și de asemenea avem nevoie în mod clar de o colaborare mult mai strânsă și o, o uh, stabilire a uh, responsabilităților cât se poate declară între Eurostat și băncile centrale europene. Și nu în ultimul rând am stabilit că Comisia privind uh, balanța de plăți trebuie să fie revizuită și reformată, dată fiind uh, schimbările care se vor înregistra la nivelul guvernanței, sistemului de guvernanțe în Europa. În momentul în care am finalizat acest raport și în momentul în care eram pe cale de a-l trimite spre uh, comisie și mai apoi spre publicare, a apărut cazul Greciei. Asta are mai mult de a face cu SGAB și asta da, deoarece SGAB a fost creată pe baza experiențelor avute în 2004-2005. Pentru că a apărut acest uh, caz al Greciei, bineînțeles, într-o primă fază aveam uh, parte doar de date și informații disparate. SGAP nu a avut astfel posibilitatea de a reacționa și am decis să nu facem uh, uh, prea multe mențiuni la acest caz în raportul nostru, ca urmare a faptului că nu am deținut informațiile necesare. Însă acum avem acest caz, din păcate nu l-am putut analiza pe ansamblu, însă mi se pare că putem trage deja două concluzii. În primul și în primul rând, este clar că există cazuri în care o evaluare mai bună a practicilor din diferitele state membre este necesară. E nevoie de o evaluare a acestora mult mai strictă decât cea permisă de legislația în vigoare. ESCAP este de acord cu acordarea unor mai, responsabilități de audit mai mari Eurostat. De ce? Asta pentru că situația o cere. Însă ce avem, de ce avem nevoie în acest sens? Avem nevoie de reglementările necesare și de asemenea de oferirea credibilității necesare tuturor autorităților care vor Uh, face aceste evaluări. De asemenea, ESCAP trebuie să fie mai atentă la mm, evoluțiile din diferitele state membre, asta pentru ca noi să putem oferi o evaluare uh, cât se poate de echitabilă a implementării codului în întreaga Uniune Europeană. Și, bineînțeles, acesta este un lucru pe care îl planificăm deja în momentul de față, ținând cont de toate resursele pe care le avem la dispoziție. În următorul uh, raport, pe care deja îl uh, discutăm în momentul de față, aceste aspecte vor fi esențiale. Vom continua însă să ne concentrăm asupra tre- celor trei aspecte importante din cod pe care le-am inclus în primul raport. Independență, resurse și calitate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Um, thank you. I have mis- Mulțumesc. Doamna Dati a cerut cuvântul. Aveți cuvântul? Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, estimați colegi, este adevărat că situația bugetară a Greciei preocupă toată Europa și toți concetățenii noștri, pentru că am văzut că un stat european din uh, zona euro a ajuns într-o situație critică prevederile de deficit public în 2009 au fost uh, corectate cu mai mult de 12%. Euro a fost slăbit în ultimele săptămâni și cum economiile noastre sunt din ce în ce mai interdependente, statele membre a trebui, au trebuit să reacționeze și să coordoneze din ce în ce mai mult politicile lor economice. Nu vrem să arătăm cu degetul la Grecia, dar vrem să știm cum s-a ajuns într-o asemenea situație și să găsim uh, măsuri pentru a nu se mai ajunge într-o asemenea situație. În viitor trebuie să se garanteze statistici fiabile și statistici naționale fiabile. Doamna Dati, vorbiți puțin cam rapid pentru traducere. Spune doamna președinte. Este adevărat că fiabilitatea statisticilor naționale garantează încrederea reciprocă ce poate să asigure prosperitatea zonei euro. Deja, acum câțiva ani, statisticile grecești au fost ignorate și uh, a fost elaborat, în ciuda unui uh, cod de conduită al statisticilor, adoptat acum câțiva ani. În 15 februarie anul trecut, Comisia sau acest an, Comisia a propus o serie de reguli pentru a reorganiza Eurostat. Aș dori punctul dumneavoastră de vedere, domnule președinte, dacă uh, aceste măsuri ar putea să lupte împotriva falsificării datelor statistice și uh, cum se poate elimina o asemenea situație în viitor? Ce competențe aveți, de ce competențe aveți nevoie pentru a vă putea exercita munca în viitor? Mai există multe cereri de intervenție, însă timpul este limitat Poate vă vom, vom auzi toate întrebările și după aceea vom da cuvântul domnului președinte la sfârșit. Jean-Paul, ai cuvântul acum. Voi fi foarte scurt, doamnă președinte. Domnule președinte, comitetul dumneavoastră există de mult timp și s-a ocupat cu foarte multe rapoarte. Vreau doar să vă întreb dacă nu cumva ați dat dovadă de naivitate, pentru că astăzi Uh, arătăm cu degetul Grecia de parcă ar fi singura. De, din, începând cu anul 2000, statisticile au fost falsificate. Însă există și au fost, exista și informații îngrijorătoare. Există și conflicte de interes care pot să existe între funcționarii Eurostat și persoanele care, în sta, care se află în anumite state membre, mă gândesc la anumite bănci, uh, Uh, sunt consilieri ai unor anumite state. Au existat și un caz în care un funcționar Eurostat a primit extrem de multe oferte de angajare din partea băncilor. Eu cred că un asemenea om uh, poate să fie supus unor tentații foarte puternice și uh, mi se pare că dăm dovadă de naivitate dacă nu punem accentul și pe aceste probleme de conflict de interes. Vă mulțumesc, Udo. Herr Eckerholm, äh, bei der wirtschaftlichen Lage der Mitgliedstaaten Domnule președinte, ținând cont de a, situația economică a statelor membre, dați-mi voie să fac uh, trei comentarii. Uh, în primul și în primul rând, speculatorii uh, au mână liberă în momentul de față și există state care devin uh, victime ale acestei situații de pe piața financiară. Lucrul acesta trebuie să fie accentuat, dar aceasta nu este tema discuției noastre, pentru că dumneavoastră nu sunteți responsabili pentru această temă. Însă, faptul că uh, arătați cu degeta, degetul anumite state mi se pare incorrent. În al doilea rând, Uh, cu privire la SGAP și cu privire la evaluarea de către dumneavoastră a situației, uh, voi fi mai puțin politicos decât Jean-Paul, spunând că există state, uh, bănci private care practic uh, recomandă anumite acțiuni statelor membre, există probleme legate de evaluarea datelor și statele membre până de curând au refuzat să oferă uh, Eurostat mai multe competențe. După părerea dumneavoastră, pornind de la situația actuală, considerați că există uh, Uh, posibilitatea ca Eurostat să primească mai multe uh, uh, competențe, astfel încât datele centrale ale statelor membre să fie evaluate la nivel central. Vi se pare corect lucrul acesta? Și în al treilea rând, un comentariu mai substanțial care este valabil pentru mai multe state membre, aveți, între, aveți părerea că datele de bază dintre diferitele state membre ale Uniunii Europene uh, diferitele sisteme în ceea ce privește compatibilitatea și contabilitatea statelor membre și de asemenea ale companiilor sunt corecte? Vi se pare că aceste informații pe care le primim ne oferă posibilitatea de a crea un, de a avea o viziune de ansamblu? În cazul în care uh, aceste date nu sunt suficient de elocvente, cum pot fi ele folosite pentru crearea unor uh, date colective care să ne ofere într-adevăr o imagine de ansamblu? Care este valoarea acestor date agregate? Oare nu am avea nevoie de o modernizare mai mare în uh, într-o, în statele membre uh, o modernizare care se ducă la, practic, colectarea mult mai potrivită a datelor. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Competențele și uh, creșterea competențelor, uh, asta vreau să întreb, însă întrebarea a fost adresată deja, așa că trec la următorul comentariu. În multe domenii încercăm să introducem cât mai rapid posibil uh, anumite mecanisme care să prevină diferite acțiuni care duc la efecte negative, precum corupția, spionajul, etc. În Eurostat există un instrument, un mecanism intern care încearcă, pe baza unor indicii, să stabilească dacă există vreo fraudă sau vreo încercare de creare a unor eh, mecanisme de fraudare. În al doilea rând, există colaboratori care generează greșeli, erori Consider că colaboratorii dumneavoastră sunt reprezentanții ai celor 27 de state membre. Prin urmare, avem uh, avem uh, suspiciunea că, spre exemplu, un colaborator uh, grec este mai atent când vine vorba de cazul Greciei decât un colaborator care nu vine din statul acesta. Cum credeți că influențează activitatea colaboratorilor naționalitatea lor? Um, thank you, Edward. Mulțumesc, Edward. Vă mulțumesc, domnule Ackerholm. Sunt sigur că sunteți foarte ocupat. Vă dați seama că nu toate datele statistice sunt aceleași. Un lucru este să vorbești despre numărul de animale dintr-o țară și altul să vorbești despre PIB și finanțe pentru că există și alte preocupări și alte standarde. Cred că vizitarea locațiilor și uh, dialogul cu cei din agențiile statistice este un lucru important în sine, dar dacă vorbim despre fraudă sau ceva de acest gen, Trebuie să ne gândim cât de uh, reprezentativă este categoria utilizatorilor rapoartelor, de exemplu presa, cei care at- atrag atenția asupra neregularităților. Cred că trebuie să ne bazăm pe cei de la fața locului care pot să își dea seama dacă datele sunt falsificate sau nu. Și ultimul punct este că uneori datele sunt raportate uh, corect, între ghilimele, însă sursa, standardul de contabilitate al, al finanțelor publice este atât de vechi. Eu știu un caz în care se bazează pe fluxul de numerar Uh, m-aș întreba cât de uh, fiabile sunt aceste statistici. Vă mulțumesc. Mai există altcineva care vrea să pună o întrebare? Aș dori să fac și eu câteva precizări. Eu am fost raportoare pentru înființarea acestui uh, Consiliu, comitet consultativ și în timpul negocierilor din partea Parlamentului am încercat să obținem mai multe puteri. Și domnul Radenbacher a fost uh, de partea opusă a argumentului în timpul președinției germane. Poate că și-a schimbat părerea acum. A existat o problemă atunci că statele membre ezitau să acorde mai multe puteri nu uh, vreau să li se cerceteze prea mult statisticile și Parlamentul nu a reușit să obțină puterile corespunzătoare. Acum și din partea Parlamentului nu avem o părere foarte bună în legătură cu diviziunea competențelor pe care o vrea Consiliul, că uh, vrea să se dea mai multe puteri procedurilor în deficit, mai degrabă decât procedurilor statistice. Această informație este mai mult pentru deputați, nu pentru dumneavoastră, domnule președinte, însă mă gândesc că Parlamentul v-ar susține dacă doriți să dețineți mai multe puteri. Bineînțeles că există și Consiliul Părților Interesate, în care eu sunt reprezentantul Parlamentului. Deci avem eh, și grupuri de utilizatori care pot să își dea avizul dacă datele colectate sunt eh, bune. Și veți primi informațiile corespunzătoare. Atât eh, vreau să spun, nu era vorba de o întrebare, ci uh, de câteva informații de context. Dacă doriți, puteți răspunde la câte întrebări puteți. Avem în jur de 10-12 minute. Uh, let me try to... Uh, Mulțumesc foarte mult. O să încerc să răspund la întrebări, însă nu neapărat în ordinea în care a fost ridicate. Prima întrebare legată de naivitate. Cred că nu avem, sper că nu avem un sistem uh, naiv și nu cred că ar trebui să-l avem, este important să nu arătăm cu degetul spre anumite țări. Trebuie să ne gândim că aceste lucruri se pot, se pot întâmpla în mai multe locuri și sistemul trebuie să fie pus în aplicare în așa fel încât să putem detecta problemele cât mai timpuriu. Acestea fiind spuse, dacă avem o fraudă evidentă, E bine, acest lucru este extrem de dificil de identificat și în sectorul privat, care reprezintă un sistem mult mai larg, însă trebuie făcut ceea ce putem face totuși. Provocarea legată de sistemul statistic european este că toate datele fundamentale sunt create la nivel național și apoi sunt prelucrate de Eurostat, însă uh, calitatea datelor nu poate fi îmbunătățită. Dacă nu există calitatea datelor la nivel național, aceasta nu va fi îmbunătățită în momentul prelucrării datelor de Eurostat. Nu există posibilitatea îmbunătățirii. De aceea, pentru a asigura fiabilitatea și calitatea, trebuie să fim atenți la sursele informațiilor datelor. Un alt element care a provocat complicații, mai ales în uh, conturile naționale, e bine, vorba de ingineria financiară cu care ne-am confruntat. În momentul în care spunem că bancherii privați, sunt oameni care știu cum sunt tratate în mod statistic, prelucrată statistic aceste date, ei bine, nu e suficient să spunem asta, pentru că lucrurile evoluează constant. Nu e vorba de rea credință, ci de lipsă de informații. Oamenii doresc să cumpere informații pentru a înțelege cum funcționează diferitele tranzacții, cum sunt ele instrumentate și prelucrate în sistemul statistic. În acest sens, cred că ar trebui să dezvoltăm sistemul, să consolidăm transparența și să facem aceste informații mai puțin valoroase pe piață, în sensul că trebuie să creștem transparența cât mai mult și să creștem accesibilitatea acestor date, adică să punem în aplicare reguli uniforme pentru a pune în aplicare aceleași tipuri de tranzacții, pentru a efectua acest, aceleași tranzacții. În al doilea rând, din câte îmi dau eu seama, ESCAP ar trebui să-și asume responsabilitatea de a analiza structura generală a sistemului. Trebuie să vedem dacă structura sistemului poate să susțină efectiv uh, răspunderea da, trebuie să avem sisteme de verificare, inde- uh, profesioniști independenți, liberi, uh, să-și, uh, să facă judecăți de valoare în baza cunoștințelor profesionale și nu sub presiune. Când e vorba de punerea în aplicare, ei bine, um, nu cade sub incidența noastră acest lucru. Nu noi avem resursele pentru a verifica punerea în aplicare și până la urmă tot Eurostat va avea această responsabilitate. Eurostatul ar trebui să aibă resursele și metodele necesare și posibilitatea de a analiza în detaliu sistemul pentru a putea să efectueze verificările corecte și necesare și pentru a se asigura că informațiile pe care le prime, primește sunt suficiente. În lumina experienței recente, Cred că este evident că legislația nu îi conferă Eurostatului suficiente prerogative pentru a analiza sistemul în detaliu. Din câte înțeleg eu în acest caz specific, au existat multe vizite, multe discuții în legătură cu felul în care este construit și structurat sistemul. Sper că toate aceste discuții au fost corecte și adecvate, însă până la urmă, felul în care a fost folosită informația nu a dus la rezultatele adecvate. Din câte înțeleg eu lucrurile, Eurostat nu a avut prerogativa de a merge mai departe. În aceste condiții, escap sprijină acordarea de mai multe prerogative de audit Eurostatului pentru că Eurostat să-și poată asuma această responsabilitate, însă spuneam inițial că acest lucru trebuie să fie sprijinit de resursele necesare. Nu putem să ne regăsim într-o situație în care există responsabilitatea și încrederea necesare, dar nu avem resurse financiare necesare în sistem în momentul în care considerăm că trebuie făcute aceste verificări. Nu avem resursele pentru a le face în legătură cu competențele și prerogativele ESGAB în sânul acestui proces, în cadrul acestui proces. E bine, o întrebare interesantă pentru care nu dispunem de un răspuns. Și știu că există această discuție în legătură cu felul în care ESCAP va analiza situația în diferitele state membre și așa mai departe. Dar, după cum spuneam în observațiile mele preliminare, am impresia că va trebui să evaluăm diferitele țări în mod individual pentru a putea să facem o evaluare echitabilă a întregului sistem și pentru a putea oferi linii directoare corecte în legătură cu funcționarea întregului sistem. Cred că ultimele instrumente legislative ne-ar putea oferi posibilitatea să facem acest lucru și experiența ne va arăta dacă vor fi suficiente aceste eforturi. Legislația ne spune că în 2-3 ani trebuie să revenim și să facem o revizuire, o reevaluare a adecvării acestor instrumente legislative. Cred că până atunci vom fi câștigat multă experiență, vom fi testat limitele sistemului și vom putea să consiliem Parlamentul în legătură cu fezabilitatea acestor măsuri. A mai existat o măsură, o întrebare legată în mod direct de Eurostat și funcțiile interne ale Eurostat și așa mai departe. Cred că avem un reprezentant al Eurostat aici care ar putea să răspundă mai degrabă domnia sa la această întrebare decât mine. Ar fi mai îndreptățit să o facă. Există un lucru important și anume să avem sisteme în vigoare care să ne permită să facem verificări de consecvență ale diferitelor statistici, de coerență, pentru a putea identifica problemele din sistem. Pentru că un lucru bun în legătură cu statisticile economice este că avem de-a face cu un sistem de gen puzzle în care toate părțile trebuie să se potrivească unele cu celelalte. Dacă există probleme mari într-o parte, până la urmă le vom identifica. Mulțumim foarte mult. Mai există cineva care dorește să ridice o întrebare foarte rapidă sau am terminat? Mulțumesc foarte mult. În mod cert vom continua să discutăm despre aceste lucruri.